sitting and... Dragi colegi, haideți să începem. Sorry, colleagues, we can start. Dragi colegi, haideți să începem. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Voi da cuvântul acum interpreților care doresc să ne spună câteva cuvinte despre greva lor și apoi începem cu programul. Sunt 24 de zile de când interpreții protestează împotriva condițiilor de lucru care le-au fost impuse. Administrația încă nu ne-a contactat pentru a rezolva conflictul. Din potrivă, după 8 luni de discuții cu Comitetul de Personal, secretarul general are acum o poziție și mai dură. În consecință, nu vor fi acordate depășiri de program și interpretarea se va opri exact la ora prevăzută în program. Vă mulțumim pentru înțelegere. Thank you, our interpreters. Um, and now we, because our, we have a today very important program. Mulțumesc. Acum uh, avem uh, un program destul de încărcat și o ordine de zi destul de lungă. Aș vrea însă să începem cu adoptarea agendei. Dacă nimeni nu are obiecții, atunci agenda poate fi adoptată fără modificări. Toată lumea e de acord? Vă mulțumesc. Avem câteva comunicări din partea președintelui. Raportul de misiune al delegației PEST la EFSA, reuniunea aceasta este descrisă în dosarul pe care îl aveți. E vorba de o misiune a delegației PEST la EFSA la Parma între 7 și 8 mai. Traducerea în germană și franceză va fi disponibilă începutul săptămânii 28. Avem astăzi interpretare în 14 limbi și vă mulțumesc foarte mult uh, interpreților, spune doamna președinte, vă mulțumim și noi. Ca de obicei, vom putea consulta această reuniune și uh, uh, pe internet. Avem de asemenea și dosarul reuniunii care este disponibil în aplicația e-meeting. Uh, aplicația electronică și, după cum spuneam, reuniunea e transmisă direct pe internet și va putea să fie disponibilă și în uh, arhivă. Avem de asemenea aici astăzi o echipă de filmare care va urmări reuniunea noastră pentru canalul de televiziune german ARD. Avem și un grup de vizitatori care sunt invitați de deputata Terry Reintke și care va asista la a doua parte a reuniunii noastre între 15.30 și 17.30. Dacă nu aveți obiecții, procesul verbal al reuniunii din 26 aprilie 2018 poate să fie adoptat fără modificări. Văd că nimeni nu are obiecții. Așa că trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este punctul principal. Este vorba de audierea publică pe procedura europeană de autorizare a produselor fitofarmaceutice, autorizația produselor uh, de către statele membre. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc foarte mult tuturor uh, invitațiilor care au acceptat să vină aici să ne răspundă la întrebări. Domnul Martin Tribu, care este șef de unitate la Ministerul Belgian de Sănătate, Siguranță Alimentară și Mediu, doamna, domnul José Maria Coboș Soares, care este director adjunct general la producție agricolă și sănătate, doamna Paulina Gabor, director general al Autorității Române Fitosanitare, doamnu, domnul doamna Ramona Nichifor, cer scuze, spune doamna președinte, nu cred că am pronunțat prea bine, șef de cabinet la Autoritatea Română Fitosanitară, Chief of Staff, um, apoi domnul Robin Meznaj, care este um, reprezentantul King's College de la Londra și doamna, domnul P.K. Pesonen, secretar general al Copa Cogeca. Este o practică standard de la noi în uh, comisie deja să trimitem mai întâi întrebări uh, în scris către invitații noștri. Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați trimis deja răspunsuri în scris înaintea audierii de astăzi. Sunt uh, convinsă că răspunsurile la întrebările noastre, atât cele scrise și cele care vor fi date astăzi oral, sunt deja extrem de importante și vor uh, ajuta la clarificarea acestui subiect pe care le avem timp să-l dezbatem azi. Acum o să vă dau cuvântul tuturor și o să începem în ordinea prevăzută cu domnul Tribu din partea Ministerului Belgian și vă dau cuvântul pentru 10 minute. Vă rog să nu depășiți 10-11 minute. Vă rog. Fără microfon, vorbitorul nu se aude în cabină. Ok, goedemorgen allemaal, welkom. Um, ik ga proberen in 10 Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. O să încerc să mă limitez la 10 minute și să încerc să vă explic care este procedura de autorizare în Belgia. În primul rând, trebuie să ne uităm la polit- situația politică foarte complexă în Belgia, pentru că e vorba de un stat federal. Avem trei uh, regiuni, Valonă, flamandă și cea germană și avem și capitala, Bruxelles, și avem și patru comunități, de fapt, care sunt determinate de uh, limbile care se vorbesc acolo. Comunitatea franceză, pe de o parte, comunitatea germană și comunitatea flamandă, franco-neerlandofonă. Iată o hartă pe scurt pe care vedeți care este situația cu regiunile din Belgia. S-ar putea să vi se pară mai concret dacă vedeți imaginea. Avem uh, statul federal, apoi uh, comunitatea flamandă, vedeți regiunea Bruxelles care este marcată în toate hărțile și comunitatea germană Însă, după cum vedeți, uh, comunitățile lingvistice nu corespund neapărat cu regiunile uh, care sunt delimitate pe zone. Produsele fitofarmaceutice. Haideți să vedem care sunt competențele aici. În ceea ce privește competențele, repartiția se face la nivel federal, respons- avem um, un serviciu federal public, uh, ministerul, acestea sunt competențele, competențele federale și reprezentăm noi, de exemplu, și Belgia la nivelul Uniunii Europene. Suntem responsabili pentru protecția lucrătorilor, dar suntem și cei care suntem uh, responsabili de securitatea alimentară. Acesta este nivelul federal. La nivel uh, regional avem competențe în domeniul agriculturii, mediului, deșeurilor, și uh, apoi avem o competență foarte specifică și anume utilizarea produselor fitosanitare, dar și a produselor fitofarmaceutice uh, ca alternative. Vedem uh, așadar, acesta a fost împărțirea pe regiuni. În ceea ce privește comunitățile, ele sunt responsabile pe educație și au câteva competențe și în domeniul sănătății publice. care este modul nostru de organizare la nivel federal. Avem, pe de-o parte, Ministerul Federal al Sănătății Publice, care se ocupă de sănătatea publică, de securitatea lanțului alimentar și de mediu. Este vorba de un serviciu federal. Apoi avem uh, Direcția Generală Plante și Animale, din care fac parte eu. Suntem responsabili de evaluarea cererilor de autorizație a produselor uh, fitosanitare. Suntem responsabili de asemenea și de, evalu- de uh, evol- evaluarea limitelor uh, superioare per- permise și avem și un Consiliu de Autorizare Național care oferă consultanță diferitelor ministere competente. Ministerele primesc așadar avize din partea Consiliului de Autorizare, care centralizează toate informațiile și după aceea transmite avizele către ministerele competente. Noi uh, nu ne ocupăm numai de evaluarea cererilor, ci noi și emitem concret autorizațiile. Suntem și uh, vocea Comitetului Permanent pentru produsele fitosanitare la Comisia Europeană, care înseamnă deci vocea Belgiei la comitetul acesta din cadrul Comisiei Europene și avem uh, și uh, responsabilitatea pentru autorizarea substanțelor active și pentru nivelurile maxime permise la nivel federal. Uh, avem, uh, deci, planuri pentru produse fitofarmaceutice, iar aceste competențe le avem atât la nivel federal, cât și la nivelul coordonării naționale între diferitele regiuni. Deci suntem responsabili și cu coordonarea. Punem toate acestea în practică în cadrul planului de acțiune național. Noi suntem cei care emitem certificatele pentru autorizarea și vânzarea produselor fitofarmaceutice. E vorba de directiva folosirii durabile care prevede, prevede așa ceva. E vorba de un certificat de autorizare pe care îl folosesc profesioniștii pentru utilizarea și vânzarea produselor fitofarmaceutice. Însă există și alte competențe la nivel federal Ministerul Sănătății ne uh, oferă și uh, responsabilitatea serviciului de inspecție, deci tot ceea ce nu ține de lanțul alimentar. Uh, folosirea de către persoanele private pentru plantele ornamentale, grădini, toate acestea sunt controlate de un serviciu de inspecții separat. Iar la nivel federal mai avem și un alt serviciu de inspecție. Este vorba de Agenția Federală pentru Securitatea Alimentară, unde avem o direcție generală care controlează utilizarea, vânzarea și stocarea proceselor fitofarmaceutice aceste controluri trebuie sau controle trebuie să fie foarte eficiente pentru că de multe ori substanțele se întorc câteodată în uh, lanțul alimentar și deci controlele și-au locul uh, cât se poate de clar. În ceea ce privește etichetarea și uh, controlul, la nivel federal se întâmplă acesta. Același lucru e valabil și pentru autorizarea produselor fitofarmaceutice. Avem un program anual cu o analiză a produselor în cauză care sunt puse pe piață. Noi examinăm și situația reziduurilor și sunt și punctul de contact pentru tot ceea ce este punere în aplicare. Planul uh, de acțiune prevede această împărțire. Avem un comitet uh, științific, un comitet consultativ care face parte tot din Agenția Federală pentru Siguranța Alimentară și avem și un comitet de experți uh, pentru uh, tot ceea ce este control și inspecții. Și aceeași agenție este responsabilă și cu certificarea echipamentelor de pulverizare. E vorba de o competență care este partajată aici cu regiunile. Facem controle la trei ani pentru ca să vedem dacă se respectă anumiți parametri care sunt stabiliți dinainte. Dincolo de aceste instanțe federale, avem și instanțe științifice. Sienzano este de fapt o agenție de cercetare federală care se ocupă în principal cu cercetarea produselor fitosanitare, dar și în domeniul agricol și în domeniul uh, securității alimentare. Și avem și înaltul Consiliu pentru Sănătatea Publică. Acesta se ocupă numai de aspecte științifice care țin de sănătatea publică. Iată organigrama uh, acestor uh, proceduri la noi. Toate acestea sunt uh, inspirate după organigrama FAO din partea Comisiei Europene. La nivel regional uh, și aici competențele sunt partajate. Avem ministere la nivel regional, atât pentru agricultură cât și pentru mediu. Aceste ministere regionale au ca scop să ia măsuri generale pentru protecția mediului și pentru promovarea agriculturii, dar au și competențe în ceea ce privește controlul punerii în aplicare ale, a dispozițiilor adoptate. Pentru criteriile specifice pe produs, nivelul responsabil este, responsa, este aici, nivelul federal este cel responsabil, dar la nivel regional se poate controla utilizarea și punerea în aplicare a dispozițiilor pentru utilizarea produselor fitosanitare. Și tot la nivel regional, responsabilitatea este clară în ceea ce privește uh, gestiunea substanțelor dăunătoare. Produsele fitosanitare joacă un rol important aici și tot la nivel regional se examinează și chestiuni care țin de conformitate și de uh, gestiune ulterioară a controlelor de conformitate. Ministerele regionale au uh, depus în aplicare și planurile regionale pentru produsele fitofarmaceutice. Ei sunt reprezentați, uh, la, deci cei de la nivel regional și în cadrul agenției noastre la nivel federal, pentru ca să reprezinte regiunile la autoritatea națională în cadrul bordului acestei autorități federale. Ei se ocupă de uh, emiterea și la nivel regional a autorizațiilor, mai ales în ceea ce privește fixarea criteriilor înainte de punerea pe piață a unui produs fitofarmaceutic și de aceea inputul lor e foarte important. O să vă dau câteva informații acum despre procedura de autorizare la nivel federal pentru produsele fitofarmaceutice. Deci noi primim o cerere atât pentru produse cât și pentru substanțele active care trebuie să fie puse pe piață. Primim aplicații și pentru evaluarea substanțelor active. Uh, Um, cereri de uh, stabilire a pragului maxim uh, admis al rezidurilor, de exemplu. Aici facem evaluare și autorizarea produselor în cauză și pentru ca să facem acest lucru avem o procedură de autorizare națională, deci avem instrumentul care ne permite să o facem. Iată mai detaliat acum diferitele aplicații sau solicitări pe care le primim noi. Avem autorizații, autorizații uh, cerere de autorizații zonale, deci se fac evaluări pe zonă, avem un raportor care este responsabil cu o anumită zonă și care comunică cu celelalte zone europene. Însă avem și solicitări interzonale care se referă la întregul uh, teritoriu european. Cele trei uh, zone sunt în cauza aici. E vorba de punerea în aplicare a unor mecanisme de protecție a mediului și se face o analiză o dată pe an, se încearcă stabilirea circumstanțelor specifice pentru un mediu anume și se face o evaluare de risc a mediului respectiv. Reînnoirea este de asemenea la nivel federal și se face acolo, iar prelungirile, modificările în uh, ceea ce privește compoziția, etichetarea, folosirea sursa substanței active, folosirea restricțiilor, toate acestea sunt prerogative la nivel federal pe care le îndeplinim acolo. Dincolo de aceasta, noi uh, oferim și uh, certificate de import paralel, este vorba de comerțul paralel care este prevăzut de către legislația europeană Aici e nevoie de o solicitare specifică care va fi tratată de asemenea la serviciile noastre și avem uh, și produse experimentale care sunt uh, ori la import, ori pentru folosirea lor avem certificate pe care le emitem. În total avem cam o mie de solicitări pe an pe care noi le primim și trebuie să le dăm curs sau să le respingem. Pentru substanțele active avem cereri pentru substanțe active complet noi. Avem un raportor și un co-raportor. Câteodată este nevoie de o renoire a unei autorizații. Din nou avem nevoie de un raportor și co-raportor. Avem și ex, tot felul de examinări uh, științifice, atât pentru proiectele uh, care duc la rapoartele de evaluare, cât și Uh, cele care sunt efectuate de către alte state membre raportor. Aici colegii se întâlnesc, de fapt, pentru ca să poată să facă o evaluare și să redacteze un proiect de raport și să ducă la un peer review. Apoi facem o um, o implicare și a altor state raportori, după cum ziceam, pentru ca să avem cât mai multe informații și să avem o evaluare armonizată și a, pentru ca să creștem în total um, sfera de aplicare a acestor um, obiectului solicitării și încercăm să lucrăm cât se poate de similar pentru ca să putem să avem în final o, un peisaj cât se poate de armonizat. La nivel național avem și o evaluare tehnică a substanțelor active. Aici înseamnă că verificăm dacă producători alții decât cei care au cerut o solicitare sunt activi pe piață, dacă există alții pe piață care fabrică o substanță activă care e foarte similară cu cea care a fost certificată și se face un studiu de impact și o evaluare a riscurilor pentru a putea vedea dacă e nevoie de comentarii uh, despre aceștia. Câteodată avem uh, anumite restricții care sunt uh, impuse care pot fi aplicate în cazul uh, unei cereri și aceasta pleacă de obicei de la uh, statul care este raportor. Înainte aveam foarte multe date de, necesare de confirmare pentru um, prolungirea unor substanțe active pe piață. În momentul în care nu avem destule date disponibile, trebuie să ne bazăm pe alte date care să ne ajute și acestea sunt bazate pe teste care s-au făcut deja, pentru ca evaluarea să fie cât se poate de precisă. Iar de multe ori aici noi suntem chiar raportorii. Și în final putem să examinăm și așa numitele date adverse. E vorba de date noi care însă pot să conțină pericole sau pot să conțină probleme. Uh, Producătorul trebuie deci să ofere aceste date dacă dispune de ele și după aceea noi suntem cei care trebuie să lansăm o anchetă. Noi examinăm de asemenea limitele maxim permise pentru reziduri, um, culturi mici, Iată pe scurt care e procedura de aplicare, de autorizare. Se primește o cerere, este evaluată de către evaluatori, uh, este prezentată bordului de autorizare, apoi experții uh, în cadrul acestui Consiliu de Autorizare care trebuie să examineze acest dosar, care dau un aviz care este transmis serviciilor noastre. Avem trei uh, echipe de evaluatori care se ocupă atât de substanțele active cât și de produsele fitofarmaceutice uh, ca atare. Se uh, examinează toxicologia umană, reziduri, ecotoxicologie, dar și eficacitatea fizico-chimică. Apoi există schimburi între diferiții experți. Noi încercăm să avem o evaluare cât se poate de completă și avem două echipe de gestionari de solicitări, atât pentru autorizarea cât și pentru renoirea autoriza- uh, autorizațiilor care deja există. Trebuie să mă opresc, înțeleg, nu? Da, îmi pare foarte rău, ați vorbit deja 16 minute, spune doamna președinte, e foarte interesant. Trebuie să vă spun însă că toate aceste prezentări le veți putea găsi în afara sălii, dacă doriți să le luați, sunt în afara la intrare chiar și sunt pe hârtie. Mulțumim foarte mult oricum pentru prezentare, e foarte interesant. Aș vrea să dau acum uh, Ministerului Spaniol cuvântul directorului general adjunct. Cred că 10 minute o să fie suficiente pentru dumneavoastră, domnule Cobosuares, Dacă puteți să luați cuvântul, este timpul, e momentul dumneavoastră. Vă rog. Muchas gracias por darme la palabra. Bună ziua și mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă voi prezenta punerea în aplicare în Spania a regulamentului 1107-2009 și aș dori să vă arăt mai întâi cum ne-am organizat la nivelul gestionării administrative a autorizațiilor, care se bazează pe un decret regal 971 din 2014, care reglementează evaluarea, proced um, procedura de evaluare a produselor uh, fitosanitare. Autoritatea competentă pentru aceste produse în Spania este Ministerul pentru Agricultură, um, Pescuit și um, uh, alimente, și, dar sunt implicate și Ministerul pentru Sănătate, Consum și Bunăstare Socială, care se ocupă de evaluările toxicologice și de expunerea lucrătorilor, Ministerul pentru Mediu, care acum se numește Ministerul Tranziției Ecologice, care evaluează aspectele, care evaluează um, consecințele asupra mediului și Ministerul Agriculturii, care face evaluările în celelalte domenii pentru autorizarea produselor fitosanitare. Atât Ministerul Mediului cât și Ministerul Agriculturii au delegat această evaluare unui organism independent de evaluare care este Institutul Național pentru Cercetare în domeniul agricol în Spania. În ceea ce privește autorizarea substanțelor active, în procedura noastră internă care se aplică nu doar în cazul noilor uh, substanțe active, ci și pentru reînnoirea autorizațiilor, prevede că această evaluare să fie transmisă Institutului INIA și Ministerului Sănătății. Dosarele în curs în Spania, raportor de zonă, este, sunt, sunt trei dosare pentru dicloropropen, uh, pentru virusul mozaic la uh, la castraveți uh, și virusul Spodoptera exigua. În ceea ce privește reînnoirea substanțelor active, uh, Spania, ca evaluator de zonă, uh, evaluează în momentul de față uh, două substanțe, șase substanțe, două substanțe au fost reînnoite și una a fost retrasă. Iar că co-raportor de zonă avem cinci substanțe în evaluare, două substanțe reînnoite, o substanță retrasă și una um, care a fost suspendată pentru evaluare în curs. În ceea ce privește renoirea substanțelor active, eh, AIR 4, avem 10 eh, cereri depuse eh, sau în curs și 5 retrase și în calitate de coraportor de zonă 11 cereri depuse sau în curs și o substanță retrasă. În ceea ce privește substanțele AIR 5, avem 5 solicitări uh, pendinte ca raportor de zonă și două ca co-raportor de zonă. În ceea ce privește autorizațiile și modificările uh, planurilor pentru produsele fitosanitare, Spania este raportor, stat membru raportor, co-raportor și participă și la recunoaștere reciprocă. Autorizațiile sau modificările în calitate de raportor de zonă până acum au fost acordate 38 de autorizații și 7 modificări. cererile de autorizare și modificare sub evaluare sunt, au fost în număr de 28, respectiv 19. Trebuie să subliniem faptul că șase dintre acestea au întârziere um, și încă de pe acum considerăm că problemele cu care ne confruntăm care cred că, cu care cred că se confruntă și celelalte state membre, sunt legate de termenele pentru acordarea acestor autorizații, care sunt uh, uh, foarte strânse și e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a, a le adapta uh, procedurilor de evaluare. În ceea ce privește autorizațiile sau modificările ca și coraportor, um, am acordat 217 autorizații și două modificări. Ceea ce privește solicitările de autorizare sau modificare, au fost 201 și 21 de modificare, deci 201 de cereri pentru autorizarea mm, produselor fitosanitare și 21, 21 de cereri de modificare acestora. Și aici avem întârzieri 6 uh, într-un caz și o întârziere în cealaltă. Cele 120 de zile, termenul de 120 de zile din articolul 37.2 nu ni se pare realistă. Ceea ce privește revizuirea autorizațiilor, conform articolului 36.3, reduce uh, eficacitatea sistemului uh, împărțit pe zone și considerăm că e nevoie de mai multă armonizare în evaluări pentru ca cele care, evaluările făcute în diferitele state membre să nu fie, să nu ai, fie caracterizate de diferențe semnificative. În ceea ce privește recunoașterile reciproce, aș dori să vă spun că au fost acordate 47 de autorizații și 4 modificări Solicitările de autorizații sau modificări în curs sunt 24 și 6, cu 6 întârzieri și 4 modificări cu o întârziere. Același comentariu este valabil în legătură cu articolul 42.2 și termenele care ni se par uh, prea strânse. În ceea ce privește reînnoirea autorizațiilor uh, pentru produsele fitosanitare conform articolului 43, Spania uh, este în același mod raportor de zonă sau um, uh, stat membru vizat. Avem în momentul de față 54 de produse mm, în curs uh, de renuire și numărul total al produselor gestionate este de 61. În cartea de decor, raportor sau stat membru vizat, ne-am ocupat de 187 de produse și am gestionat un total de 252 de produse. Din experiența noastră de-a lungul anilor, în Spania, numărul produselor fitosanitare folosite a scăzut mult. Deci o parte a problemelor cu care ne confruntăm în agricultură, în legătură cu folosirea unor autorizații excepționale, are, își are cauza în faptul că a scăzut numărul produselor fitosanitare disponibile. Însă noi considerăm uh, că experiența acestor ani ne arată că regulamentul actual este eficace când vine vorba de aplicarea unui criteriu pe zone care permite optimizarea resurselor, dar poate să fie îmbunătățit, uh, sperăm cât de curând. Mă gândesc mai ales în ceea ce privește, mă gândesc mai ales la armonizarea evaluărilor în statele membre, fie că e vorba de state raportor de zonă sau coraportor de zonă și trebuie să se optimizeze rezultatele evaluărilor pentru a permite o folosire sigură pentru sănătatea consumatorului și pentru mediu. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you. Thank you for keeping to time. Mulțumesc că ați respectat timpul. Și acum are cuvântul reprezentanta autorității fitosanitare din România. Doamna Gabor, vă rog. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Uh, autoritatea Națională Fitosanitară este autoritatea competentă la nivelul României, responsabilă de uh, aspectele fitosanitare. Uh, ca o prezentare generală, infrastructura acestei autorități se compune din patru birouri la nivel central și un laborator uh, uh național iar la nivel teritorial avem 8 laboratoare regionale, 9, 9 uh, puncte de control la frontieră și 41 de oficii fitosanitare care corespund uh, arhitecturii administrative a, a României. Schematic, uh, această autoritate competentă funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este organizată pe două departamente, un departament fitosanitar și uh, celălalt departament, Laboratorul Național Fitosanitar. În uh, departamentul fitosanitar, cum spusesem anterior, avem la nivel central patru uh, birouri care se ocupă de protecția plantelor și carantina fitosanitară, după aceea avem uh, biroul de autorizare a produselor de protecție a plantelor, biroul de um, utilizare uh, durabilă a produselor de protecție a plantelor și biroul controlul și comer comercializării și controlului produselor de protecție a plantelor. Uh, de asemenea, de tot în această direcție, avem un, uh, birourile, uh, oficiile fitosanitare, în structura cărora intră cele 8 regionale, laboratoare regionale și totodată și punctele de inspecție la frontieră. Întorcându-ne acum la Laboratorul Național Fitosanitar, acesta este laboratorul național de referință al României și are în structura sa organizat la nivel de uh, servicii, uh, un laborator uh, pentru determinarea rezidurilor, uh, pentru uh, controlul rezidurilor de pesticide în plante și produse vegetale, laboratorul pentru controlul calității produselor de protecție a plantelor și, bineînțeles, pe partea de uh, organisme, cel de fitopatologie și entomologie. Uh, biroul de Protecție a Plantelor și Carantină Fitosanitară organizează activitatea cum bine, de protecție a plantelor în domeniul carantinei, asigură implementarea reglementărilor Uniunii, uh, în general uh, organizează și coordonează activitățile specifice de monitorizare a teritoriului pentru anumite organisme dăunătoare de carantină, organizează, coordonează și controlează implementarea legislației la import, export, tranzit, circulație intracomunitară a plantelor, produselor vegetale și altor uh, obiecte, conform reglementărilor. Uh, biroul de autorizare a produselor de protecție a plantelor elaborează și propune acte, deci, acte normative privind regimul de autorizare a produselor de protecție a plantelor, coordonează de asemenea procedura de autorizare a produselor de protecție a plantelor și apoi asigură post-autorizare controlul calității acestor produse de protecție prin laboratoarele specializate prin, prin, scuze, prin laboratoarele specializate și controlul utilizării acestora la rândul prin, cele, prin uh, oficiile din, uh, teritoriale. Autorizarea produselor de protecție în România se face de către, este făcută de către o comisie națională aprobată uh, de aprobarea produselor, naționale, produselor de protecție a plantelor, care este autoritatea responsabilă și uh, a înregistrării autorizării produselor de protecție a plantelor. În uh, componența acestei comisii naționale mai sunt implicați și reprezentanți ai Ministerului Mediului, uh, și schimbărilor climatice al Ministerului Sănătății și al uh, Academiei de Științe Agricole și Silvice uh, al, a României. Un alt birou la nivel central este cel de utilizare uh, durabilă a produselor de protecție a plantelor, care asigură dezvoltarea și implementarea atât a pregătirii cât și a sistemelor de certificare a utilizării produselor de protecție a plantelor, controlează aplicarea uh, și cu respectarea prevederilor legale și tehnice și a normelor tehnice în acest domeniu al utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor, stabilește și implementează împreună cu uh, entitățile, cu instituțiile publice uh, și totodată organizează măsuri concrete și acțiuni pentru a reduce riscul și efectele asociate utilizării produselor de protecție a plantelor față de mediu și uh, sănătate. Uh, biroul, cel de-al patrulea birou de la nivel central este cel de uh, controlul al comercializării și utilizării produselor de protecție a plantelor, care de asemenea are un rol în participarea la elaborarea și implementarea monitorizărilor naționale privind calitatea produselor de protecție a plantelor și totodată se asigură Mm, asigură controlul de calitate al produselor de protecție a plantelor pentru utilizatorii și importatorii lab uh, prin laboratoarele autorizate. Uh, cea de-a doua direcție din cadrul autorității este Laboratorul Național uh, Fitosanitar, cum v-am spus, Laboratorul Național de Referință al României, care are o serie de uh, activități, printre cele mai importante fiind detectarea și identificarea organismelor dăunătoare, uh, a doua, calitatea de controlul calității pentru, la produsele de protecție a plantelor, Controlul rezidurilor de pesticide din plante și produse uh, vegetale asigură suport tehnic și științific pentru implementarea programelor de monitorizare, confirmă rezultatele analizelor, la laboratoare, uh, uh, analizelor laboratoarelor regionale și totodată oferă și pregătire inspectorilor din teritoriu și, um, bineînțeles, colegilor din laboratoarele regionale. Mm-hmm. Uh, aici este schematic uh, Laboratorul Național Fitosanitar, la ceea ce v-am spus că face, unitățile tehnice din care este compus, calitate, după aceea uh, fitopatologic, entomologic și ultimul este laboratorul de controlul rezidurilor de pesticide în plante și produse vegetale. Controlul calității produselor de protecție a plantelor este compus dintr-o rețea de cinci laboratoare, unul național, cum am zis, și cele patru laboratoare regionale dispuse în uh, patru județe ale României. Uh, echipamentele care se fac uh, determinările analitice sunt prevăzute aici, gaz cromatograf, în lichid cromatograf, înaltă presiune lichid cromatograf și altele. Controlul calității produselor de protecție a plantelor se face prin metode acreditate conform standardelor cunoscute în domeniul laboratoarelor. Determinările sunt specificate sub, uh, de substanțe active, precum și a proprietăților uh, fizico-chimice Uh, sunt ale substanțelor de menționate în uh, prezentare și, bineînțeles, determinările care se mai fac în cadrul laboratoarelor. Mhm. Uh, laboratorul pentru determinarea rezidurilor de pesticide în plante și produse vegetale este, cuprinde două laboratoare pentru determinarea rezidurilor Uh, plante și produse vegetale, unul la nivel central și unul la nivel uh, regional, de asemenea acreditat prin uh, aceeași metodă, în cadrul celor două laboratoare prin cele două metode gaz cromatograf se determină, sunt determinate 186 de uh, substanțe active și prin lichid cromatograf 62 de substanțe uh, active. Uh, aici este o hartă, o distribuție a laboratoarelor în cadrul României. Uh, menționez că în uh, tot ceea ce se elaborează la nivel central sunt puse în aplicare de inspectorii din teritoriu, plecând de la uh, controlul calității, controlul rezidurilor, pe programe anuale de monitorizare în fiecare, elaborate pe fiecare domeniu pe care vi l-am prezentat din componența Autorității Naționale Fitosanitare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Thank you very much and now I give a floor our chair. Mulțumesc. Acum vom schimba prezidiul. Oui, merci beaucoup, Mulțumim, Karina. Îmi cer scuze pentru întârziere. Mm, bineînțeles, cred că trebuie să accelerăm ritmul pentru a purta o dezbatere. lui Robin Mesnaj de la King's College London. Aveți cuvântul 10 minute. putem îmbunătăți evaluarea de risc a pesticidelor, uh, ținând cont de noile descoperiri științifice. De exemplu, glifosatul glifosatul pentru a ilustra ceea ce spun, cu toate că ceea ce spun este valabil pentru majoritatea pesticidelor. Cazul glifosatului mi se pare irrelevant pentru că toxicitatea glifosatului este o dezbatere controversată și Uh, utilizarea de glifosat uh, crește peste tot. În, lune, în lume, vedeți aici o harta Statelor Unite, uh, ar fi și animată, însă puteți să vedeți că utilizarea crește și acum fiecare persoană din Statele Unite are glifosat în urină. Deci, într-adevăr, este foarte important să, afle, să aflăm gradul de toxicitate al acestei substanțe voi discuta despre diferența între glifosat și uh, erbicidele bazate pe glifosat. Glifosatul niciodată nu este folosit în izolare, este principiul activ al diverselor preparate comerciale. Cel mai faimos este preparatul Roundup, însă există 750 de preparate care conțin glifosatul. Acestea includ nu doar uh, Uh, și uh, molecule adjuvanți sau coformulanți, uh, molecule care au propria lor toxicitate și acest lucru aduce o problemă când se testează doar glifosatul pentru toxicitatea pe termen lung, pentru că aceste alte molecule nu sunt incluse în evaluarea de reglementare a pesticidelor, inclusiv principiile active. Am uh, testat diverse tipuri de erbicid bazate pe glifosat și uh, toxicitatea acestor preparate uh, asupra celulelor umane, dar și asupra animalelor de laborator, poate să fie de o mie de ori mai mare decât toxicitatea glifosatului în izolație atunci dacă agentul toxic nu este glifosatul, atunci care este poate principiul activ pentru toxicitate asupra plantelor este glifosatul, pentru că glifosatul se cunoaște că are un mecanism de acțiune asupra plantelor, însă glifosatul nu are un mecanism de acțiune asupra celor umane. Însă când uh, constatăm efecte toxice, acestea trebuie să fie identificate probabil nu sunt datorate glifosatului. Am constatat că celelalte molecule erau mai toxice, până la mii de ori mai toxice decât glifosatul în sine, atunci când uh, glifosatul nu era foarte toxic. De fapt, există multe studii în comunitatea științifică, științifică care arată efectul preparatelor cu glifosat și uh, efectul glifosatului, însă se face o confuzie atunci când numiți autori uh, conclud că, uh, conchid că glifosatul este toxic, însă de fapt este vorba de un preparat. Este incorrect pentru că atunci când privim studiile de toxicitate ale glifosatului, Uh, glifosatul nu are o toxicitate foarte mare, însă ceea ce se observă în populațiile umane și uh, în, în cazul efectelor toxice ale pesticidelor, acestea ar putea fi datorate uh, moleculelor co moleculelor adjuvante și nu glifosatului. De aceea poate există o diferență atât de mare între testele care arată siguranța unui principiu activ la o anumită concentrare și ceea ce se observă în populațiile umane, pentru că există o rată în creștere a bolilor cronice în populațiile expuse pesticidelor. Aceste molecule adjuvante sunt uh, surfactanți, însă pot să fie și alte tipuri de chimicale. Cunoaștem că ele sunt toxice în independent și au un efect uh, toxic uh, dovedit pe, anum, pe, proiect, pe populații umane, pe anumite animale, mm, teste în laborator. Ce se poate face în acest sens? O abordare ar fi să se testeze pesticidele ca preparat final pentru că pesticidul nu este niciodată un, nu constă niciodată dintr-un singur ingredient. Sunt uh, mixturi, sunt cocktailuri de uh, chimicale, sunt preparate chimice, deci testele asupra uh, unei moleculi, un, molecule unice nu sunt foarte reprezentative pentru toxicitatea produsului total abordarea cea mai logică ar fi să se testeze produsul, mixtura finală. Aceasta ar fi o posibilitate de a îmbunătăți evaluarea pesticidelor. O altă posibilitate pentru că este foarte dificil să uh, se testeze toate produsele comerciale și ar fi chiar nepractic în anumite cazuri. Există mai mult de 750 de produse care includ glifosatul, de exemplu, care sunt comercializate în lume. Deci ar fi nepractic să se facă testarea și testări de, ale toxicității pe termen lung pe fiecare produs cunoaștem că anumite uh, pesticide sunt comercializate cu adjuvanți toxici, am putea să adăugăm un uh, factor de siguranță. De exemplu, uh, factor de siguranță 10, care să se adauge la definiția cantității acceptabile zilnice. acest lucru ar putea fi utilizat și în cazul altor pesticide. Aceasta a fost uh, ideea mea principală uh, în ceea ce privește mm, toxicitatea uh, produselor finale, însă ar trebui să se țină cont și de alte aspecte în evaluarea toxicității pesticidelor. În primul rând, ar trebui să se includă o serie de repere și chiar noi repere care au fost uh, constatate recent ca importante pentru efectul toxic, de exemplu, uh, efectul disruptor endocrin. Eh, există progres în acest sens pentru că s-a adoptat recent un regulament, însă acest regulament nu acoperă toate reperele pentru că se referă doar la perturbarea eh, hormonului tiroidian eh, și a hormonilor sexuali, însă cercetările mai recente ne arată că există și efecte uh, care provoacă obezitatea sau diabetul, care nu sunt uh, efecte legate de or hormonii androgeni sau uh, estrogeni. Studiile din viitor ar trebui să examineze întreaga durată de viață a animalului, pentru că deocamdată se examinează doar efectul asupra animalelor adulte, aceste teste trebuie să înceapă prenatal uh, pentru a vedea ce se întâmplă dacă femeile însărcinate sunt uh, expuse acestor chimicale și uh, copiii vor și copii care mm, dezvoltă boli cronice ar trebui să includem și studii de toxicitate a pesticidului asupra microbiomului intestinal, pentru că microbiomul este un subiect foarte nou și la modă în știință s-a arătat că este foarte, un aspect foarte important pentru toxicitatea pesticidelor. Trebuie să știți că corpul uman este un ecosistem complex, nu uh, suntem compuși doar din celule umane, ci și dintr-o serie de bacterii. Avem de fapt mai multe bacterii în corpul nostru decât celule umane și schimbările în această populație uh, bacteriană pot, pot să aibă uh, efecte profunde asupra sănătății umane. Acest lucru este foarte relevant în cazul uh, toxicității pesticidelor. Revenind la cazul glifosatului, glifosatul nu are un mecanism de acțiune asupra celulelor umane, Însă acest mecanism de acțiune asupra plantelor uh, acționează și asupra bacteriilor intestinale. De aceea, noile studii ar trebui să studieze efectul pesticidelor asupra microbiomului intestinal pentru că conține un, un uh, conține um, mecanismul de acțiune al glifosatului. Vă mulțumesc și vă dau aici trei publicații ale mele care explică mai în detaliu toate aceste aspecte. Merci, merci à vous pour euh, votre présentation. Donc, et... Mulțumesc pentru prezentare, iar acum o să-i dau uh, cuvântul ultimului intervenient, secretarul general de la Copa Cogeca, domnul P.K. Pesonen. Vă rog. Chairman, Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat Copacogeca la această dezbatere atât de importantă. Pentru cei care nu știu, COPA și COGECA sunt vocea unită a fermierilor europeni și a cooperativelor agricole în Uniunea Europeană. Împreună noi reprezentăm 23 de milioane de fermieri și familiile lor și 22 de mii de cooperative agricole europene. Protecția culturilor este un, o piatră de telemelie a oricărei activități agricole și a oricărei uh, activități agricole arabile moderne în Uniunea Europeană, indiferent de metoda de De producție. Uh, produsele fitosanitare sau PPP în engleză sunt folosite în agricultură pentru a proteja plantele de dăunătoare și uh, boli ca parte din activitatea fermierilor, însă ele nu au uh, un impact pe activitatea biologică și de aceea există un risc implicat în uh, această folosire a lor. Din perspectiva noastră, pesticidele și substanțele lor active ar trebui să fie tratate ca foarte multe alte substanțe de îngrijorare pentru sănătatea umană și pentru mediu, ținând cont de aspecte care țin de risc și de expunere. Regretăm că Uniunea Europeană, mai precis Comisia, dorește să aibă o abordare bazată pe pericol în continuare, incluzând aici potența, incluzând în, în loc de una care ține, în, ține cont de risc și de expunere. Agricultorii folosesc uh, produsele fitosanitare pentru a avea uh, culturi sănătoase și pentru a asigura o rentabilitate la munca lor, pentru a oferi alimentație sănătoasă și pentru a garanta uh, protecția mediului. În același timp însă trebuie să ține cont de cererile consumatorilor. De aceea piața încearcă să aplice politica de zero toleranță când e vorba de calitate, adică să nu există produse care să fie dăunate de dăunători, de exemplu, și uh, informația despre produsele fitosanitare care este prezentată publicului general de multe ori ignoră rolul pe care ele îl joacă pentru a avea un produs sănătos și fiabil pentru a putea să-și păstreze destul de multe instrumente la îndemână, COPA și COGECA susțin uh, substanțele sigure, active, fie că sunt ele chimice sau biologice, și doresc să le folosească pe piață. Însă trebuie să existe o folosire sigură și când o substanță activă nu poate să fie garantată ca fiind sigură, COPA și COGECA nu cere reautorizarea sau autorizarea acestei substanțe active. Regulamentul 1107 pe 2009 se bazează pe principiile generale a legislației generale europene Europene în domeniul alimentației pentru a stabili o procedură care să permită punerea pe piață a produselor fitosanitare. EFSA joacă un rol cheie în această procedură, asigurând o evaluare consistentă a substanțelor active. De aceea, COPA și COGECA își bazează deciziile pe evaluarea EFSA cerând în același timp o gestiune a riscului și a măsuri de îmbunătățire atunci când este necesar. În procesul de autorizare și reautorizare, EFSA oferă o evaluare independentă, transparentă și profesionistă din punct de vedere științific. Astfel, COPA și COGECA au fost întotdeauna susținători ai misiunii EFSA și a obiectivelor sale încă de la începutul lor. Instituțiile Uniunii Europene și statele membre au un rol cheie de jucat pentru susținerea autorității noastre științifice puternice. Putem întotdeauna să îmbunătățim felul în care se aplică metodele științifice, dar rolul EFSA rămâne crucial pentru funcționarea corectă a pieții interne și a Uniunii Europene. Este esențial să nu uităm că agricultorii rămân primii utilizatori ai produselor fitosanitare. Este de aceea în interesul lor, în primul rând, să stocăm, să manipulăm și să aplicăm aceste produse într-o manieră sigură pentru protejarea sănătății umane în general Directiva 2009 pe 128 despre folosirea sustenabilă a pesticidelor, SUD în engleză, folosește deja măsuri uh, care s-au dovedit a fi bune pentru a reduce riscul acestor produse pe sănătatea umană și pe mediu, însă încercând în același timp să garanteze o bună folosire a lor pentru cultivarea culturilor noastre. Ca parte din cerințele stabilite în această directivă, agricultorii primesc o formare uh, pentru ca să devină utilizatori profesioniști. Această formare include o formare inițială despre riscurile potențiale pe sănătatea umană și pe mediu și măsurile de luat ca să reducem aceste riscuri atunci când manipulează aceste produse sau când trebuie să le stocheze. În plus, directiva stabilește și măsuri pentru a proteja mediul uh, acvatic și apa potabilă, dar și pentru ca să, ridică, să reducă riscul în anumite domenii. Statele membre au stabilit și ele sisteme pentru a putea gestiona și stoca mai bine aceste, pesticide, aceste pesticide și pentru a uh, le găsi o, o uh, situație, un sistem bun și adecvat de ambalaj în combinație cu directivele de folosire sustenabilă, directivele 2006 pe 42 și 2009 pe 127 oferă reguli pe aplicarea pesticidelor și echipamentele de folosit care să respecte cerințele înalte de mediu și sistemele pentru um, inspecțiile tehnice ale acestor mașinării. Astfel, uh, trebuie să ne testăm și noi uh, toate vaporizatoarele pe care le avem, de exemplu. Um, chiar dacă nu este un concept nou, uh, fermierii aplică o gestiune integrată a uh, dăunătoarelor și, pesti- și uh, a, a, um, a o gestiune mai bună a situațiilor de criză, de boli um, și alte epidemii care se pot uh, întâmpla și care au consecințe foarte grave. Această abordare generală reduce impactul dăunătoarelor și, în același timp, asigură protecția sănătății umane și a mediului. Noi considerăm astfel că agricultorii sunt, sunt utilizatori profesioniști care au grijă de culturile lor și deci și de mediu. Bazându-ne pe aceste fapte, COPA și COGECA consideră că este esențial să se construiască încredere în sistemul alimentar european. Uniunea Europeană are standardele poate cele mai înalte în lume pentru protejarea sănătății umane și animale și a mediului acesta este un lucru pe care trebuie să-l promovăm în interesul nostru comun la nivelul UE. Deși fermierii sunt foarte bine pregătiți, echipamentele lor de pulverizare sunt verificate, dar uh, uh, uh pulverizarea țintită rămâne o excepție în continuare și fermierii uh, fac tot ce pot cu instrumentele pe care le au, iar sistemul actual de autorizare și control al folosirii pesticidelor nu garantează competitivitatea agriculturii europene, care este unul din obiectivele din regulamentul 1107 pe 2009. Reducerea instrumentelor fermierilor le pune în pericol abilitatea lor de a bate cu adevărat dăunătoarele și bolile. În plus, disponibilitatea unor instrumente corecte, mecanice, chimice și biologice este un element cheie pentru ca să se poată implementa cu adevărat gestiunea integrată a, pesti- a IPM, Integrated Pest Management. Practicile agronomice eh, normale, eh, de exemplu, eh, rotația culturilor și varietatea și selectarea variată a culturilor, practicile de arat, Uh, irigarea, densitatea, toate acestea sunt folosite pentru uh, a putea combate toate aceste probleme în domeniul agricol. Cu toate acestea, multe instrumente nu se pot folosi din cauza că deciziile care se iau nu sunt întotdeauna bazate pe concluzii științifice fermierii europeni și cooperativele lor au nevoie să aibă acces la aceste evoluții tehnologice pentru ca să facă față provocărilor pe viitor și să rămână competitivi. De fapt, Sarcinile administrative duc la o concentrare a companiilor agrochimice și la dispariția IMM-urilor. Pentru comunitatea agricultorilor uh, din Uniunea Europeană este crucial să continuăm să investim în acest domeniu pentru ca să aducem pe piață produse noi și mai sigure care sunt adaptate agriculturii Uniunii Europene. Copacogeca a semnat o foaie de parcurs de colaborare cu industria internațională de uh, producători biocontrol pentru ca să poată îmbunătăți uh, disponibilitatea acestor substanțe active cu risc scăzut pentru agricultori. În ciuda interesului fermierilor, disponibilitatea acestor produse este, din păcate, încă destul de redusă. Dezvoltarea unor opțiuni mai sigure din punct de vedere a mediului este crucială și importantă pentru sectoare precum cel uh, al agriculturii biologice, care încearcă o, produs, producție mai bine, o, mai bine țintită, în același timp oferind soluții bune pentru combaterea schimbărilor climatice. În ciuda faptului că produsele fitosanitare sunt aplicate în Uniunea Europeană mai sigur ca nicăieri în lume, fermierii UE în continuare au o abordare prea limitată când se, e vorba de autorizarea acestor produse. Situația vine de la o pierdere a competitivității la nivel global și duce la costuri uh, suplimentare și aici vreau să refer, mă refer la cazul glifosatului, în paranteză. Din păcate, nu putem însă impune aceste restricții și partenerilor noștri comerciali dacă nu sunt justificate științific. Așa ne băgăm într-o luptă, de fapt, cu o mână legată la spate și nu putem lupta cum trebuie. Deci, domnule președinte, în concluzie, voi spune că suntem convinși că fără instrumente corecte pe o piață ca aceasta, fermierii europeni nu vor putea să își respecte angajamentele și vor pune în pericol capacitatea agriculturii UE să răspundă la prioritățile Uniunii Europene, precum creșterea și uh, crearea de locuri de muncă, muncă și să asigure standardele de siguranță și să facă față provocărilor globale. Domnule președinte, sper să puneți la dispoziție prezentarea mea, eventual și participanților care sunt interesați și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Merci. Euh, mulțumesc. A venit momentul să trecem acum la dezbaterea ca atare, așa cum este obiceiul nostru, și o să începem cu raportorii, de fapt cei doi coraportori care vor folosi procedura ping-pong, de asemenea disponibilă și pentru ceilalți, în care vom pune întrebări. Un minut și două minute va avea loc răspunsul. Vă rog să va dura răspunsul. Vă rog să respectați această regulă de ping-pong, o întrebare un minut și două minute răspunsul. Dacă răspunsul nu este suficient, um, cel care a pus întrebarea are posibilitatea să mai pună o întrebare suplimentară care trebuie să dureze 30 de secunde și două minute apoi răspunsul la ea. Astfel vom putea să dăm tuturor cuvântul și de aceea trebuie să limităm timpul, așa că să auzim ce întrebări sunt din sală. Dau cuvântul primului uh, rap- coraportor, domnul Norbert Linz, din partea PPE. Norbert, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor pentru prezentările lor extrem de extinse și foarte interesante. Eu am întrebare la, către secretarul general de la Copa Cogeca. În uh, prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre folosirea produselor fitosanitare și ați spus că în actuala legislație există probleme uh, limitatoare. Același lucru am crezut că l-am înțeles și din uh, prezentarea spaniolă, că există o problemă, de exemplu, cu recunoașterea reciprocă. Aș vrea să revin asupra subiectului de împărțire zonală. Am văzut că există trei zone în Europa și vreau să știu care sunt, este feedback-ul pe care îl primiți dumneavoastră de la agricultori. Dacă zon, împărțirea asta pe zone în Europa li se pare bună sau nu. La mine în zona Rinului Superior și uh, în zona Elzas uh, spre Alzacea, mi se pare că avem uh, aici diferite zone climatice. Dacă mă uit și în Franța, în Nord și Belgia, de exemplu, e o altă zonă climatică și mă întreb dacă n-ar fi mai interesant să separăm mai, în zone mai mici, pentru că sunt așa mari diferențele. Mulțumesc, domnul uh, Pesonen, vă rog, puteți să răspundeți două minute la întrebare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să răspund la întrebarea uh, domnului deputat și aș vrea să spun că principiul de disponibilitate al substanțelor active și al instrumentelor care, pe care le au la dispoziție agricultorii este cel mai important lucru. E clar că când avem culturi minore, de exemplu, sau specii minore, um, cererea pentru acele produse este destul de mică. În multe cazuri, um, volumul produselor nu este suficient și atunci ar trebui să avem alte criterii. Însă vedem diferențe foarte mari între zone, într-adevăr. Când, de exemplu, zona de nord pare să funcționeze destul de bine, cel puțin și în sud, de fapt, anumite părți funcționează bine, partea centrală din Uniunea Europeană nu performează așa cum ar trebui și cum ne-am fi sperat. Aceasta duce provocări foarte mari acestei regiuni și deci pune la îndoială și această abordare zonală. Aș dori să întreb uh, și să spun de fapt că atunci când e vorba de specii mici și de culturi mici, pierdem din ce în ce mai mult substanțele active pentru că realitățile uh, administrative și deci constrângerile pieții, costurile ne aduc foarte multe probleme. Este deci la nivel administrativ acum de fapt uh, responsabilitatea pentru a rezolva problema. E nevoie de o altă abordare pentru ca aceste produse să fie mai disponibile pe piață. Dar în timp ce știm acest lucru, știm în același timp și că e nevoie să rămânem uh, la nivelul unei securități maxime. Deci trebuie să ne organizăm cumva încât să rezolvăm această problemă pentru că sistemul într-adevăr nu funcționează așa cum ne-am fi dorit. Merci. Euh, euh. Mulțumesc, domnul Linz. Nachfragen, des heißt... Da, am o întrebare suplimentară. Dumneavoastră nu ați spus la îndoială în general împărțirea zonală, dar ați spus că una dintre zone funcționează mai puțin bine decât celelalte. S-ar putea ca explicația să fie că tocmai nu am împărțit după zone climatice în Europa, ci în funcție de statele membre și de granițele statelor membre? Uh, și până la urmă n-am înțeles foarte bine din răspunsul dumneavoastră. Ați spus că doriți să păstrați această împărțire zonală sau vreți să o schimbați? Că n-ați spus acest lucru, cred. Mulțumesc. Um, I would assume that the... Presupun că condițiile climatice uh, sunt o realitate pentru toate cele trei regiuni sau zone. Deci mi-e greu să spun că trebuie să aruncăm modelul pe fereastră și să creăm unul nou. Aș consolida mai repede sistemul, mai ales zona centrală europeană, în modul ei de a funcționa. Considerăm că există anumite elemente și din motive naturale care fac să nu cultivăm orez, de exemplu, în certul și nordul Europei. Deci, din motive climatice și naturale, clar această zonă va fi în sudul Europei. Și acest lucru se întâmplă în cazul uh, mai multor uh, recolte și uh, specii. Deci, zonarea va avea în continuare o relevanță, dar ea trebuie să funcționeze bine. Acesta este um, cel mai important lucru pentru că deocamdată nu funcționează suficient de bine. Mulțumesc, Bart Stas, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și invitațiilor pentru prezentările lor. Aș uh, dori să pun o întrebare în legătură cu prezentarea foarte interesantă a domnului Menange Ehm, într-un răspuns scris se spune că evaluările nu sunt întotdeauna adecvate și că trebuie să studiem efectele toxice acute și efectele pe termen lung ale rezidurilor de pesticide. Pentru că deocamdată se fac doar teste pe moment. un uh, birou veterinar îmi spune că statele membre nu, su- nu respectă suficient dispozițiile legale ale directivei privind pesticidele din 2009. În anumite state membre s-ar comercializa pesticide care nu au fost niciodată evaluate. Și acesta reprezintă între 9 și 39%. Este un procent uh, considerabil își iau statele membre responsabilitățile? Cum, care este reacția dumneavoastră la ceea ce a spus uh, domnul Menenci, uh, care sunt uh, analizați efectele pe termen lung, evaluați securitatea produselor, dar și efectele cumulative ale diferitelor substanțe și efectele substanțelor active și a amestecurilor de substanțe și dacă nu faceți asta, de ce nu o faceți? Donc, Mulțumesc. Domnul Tribut de la Agenția Belgiană mai întâi. Mulțumesc. Într-adevăr, nu analizăm efectele pe termen lung. Acest lucru nu este prevăzut în uh, legislație. Um, noi folosim substanțe active stabile, deci Ehm, ne concentrăm pe substanțele care riscă să ajungă eh, în corpul uman. Dumneavoastră vorbiți, eh, aceste teste pe termen lung ar putea fi interesante pentru utilizatorii care au în fiecare zi contact cu aceste substanțe. De exemplu, în, lui în cazul glifosatului ar fi interesant să facă um, studiu pe termen lung, dar o utilizare atât de frecventă nu există. Nimeni nu folosește glifosatul în fiecare zi. Folosim un factor de securitate însă pentru uh, substanțe sau elemente care sunt folosite în fiecare zi. Deci sau substanțele sunt suficient de stabile pentru a face obiectul acestor uh, evaluări și, uh, și doar pentru acestea am putea eventual să ne gândim la posibilitatea unor studii pe termen lung. În ceea ce privește sinergiile, Anumite cazuri sunt cunoscute din, uh, în urma unor studii in vitro uh, unde s-au constatat efecte de sinergie, dar nu s-a constatat așa ceva nici pentru glifosat și substanțele care intră în aceeași formulă cu el. În ceea ce privește utilizarea glifosatului pe termen lung, nu avem informații, dar uh, pentru anumite substanțe, într-adevăr, uh, pot să apară rezultate uh, destul de interesante sau preocupante. Ce ne spune domnul Menaj în legătură cu impactul, ce ne poate spune domnul Menaj în legătură cu impactul pesticidelor asupra bacteriilor din flora intestinală? Confirm că toate aceste efecte au fost integrate în uh, evaluări. O serie întreagă de studii permit, permit să se verifice uh, efectele pesticidelor uh, la nivel de perturbare uh, a funcțiilor endocrine. Rămâne de văzut care sunt rezultatele pentru celelalte substanțe, dar în cazul pesticidelor um, avem uh, studii în ceea ce privește efectele asupra florei intestinale, așteptăm noi studii, dar cele care există până acum nu arată că există astfel de efecte. Și vom ține cont de aceste studii în evaluarea riscurilor. Mulțumesc! Karin Kadenbach acum, care o înlocuiește pe Simona Bonafé. Mulțumesc! Am două întrebări. Mai întâi întrebare pentru domnul Mesnaj. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, de altfel vă mulțumesc tuturor pentru prezentări. Din discuțiile inițiale am avut impresia că pentru autorizarea glifosatului anumite lucruri nu au funcționat cum ar fi trebuit să funcționeze. O serie întreagă de, nu s-a ținut cont de o serie întreagă de studii sau acestea nu au fost considerate în detaliu. Dar, ascultându-vă concluziile dumneavoastră de astăzi, mm, aș ajunge la concluzia că riscul la adresa oamenilor nu este atât de mare când vine vorba de glifosat. Riscul este mai mare mm, uh, în combinație cu alte produse. Deci, acest lucru înseamnă că există goluri în legislația noastră uh, și acest lucru este valabil pentru orice produs care este substanță, dar nu este clasificat ca substanță cancerigenă. Dar anumite combinații riscă să fie periculoase, însă nu se, verifice, nu se verifică combinațiile dacă substanța în sine nu este considerată carcinogenă. Oare nu este o bombă cu ceas să procedăm astfel? Aș dori mai întâi să vorbesc despre, um, despre um, combinațiile de substanțe. Nu știm dacă acestea se regăsesc în uh, corpul uman, uh, pentru că nu facem astfel de măsurători. Nu știm dacă din mediu pot să ajungă în apa de la robinet iar în legătură cu um, proprietățile carcinogene ale, ale um, pesticidelor și legătură cu principiile active, chiar dacă un principiu activ nu este sursa efectului toxic, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să testăm întreaga formulă. Trebuie să se studieze lucrurile de la caz la caz și în cazul glifosatului, dacă problema nu este glifosatul, ci uh, substanța în combinație, atunci trebuie să folosim formule mai sigure. Merci. Donc vous prenez le principe de précaution. Je permets une parenthèse. Da, deci să se folosească principiul precauției. Am înțeles. Uh, are cuvântul acum doamna McIntyre de la ECR. Mulțumesc. Întrebarea mea se adresează domnului de la Cojeca. Știm că există o amenințare de rezistență antimicrobiană în medicina veterinară, care este foarte bine documentată, dar se acordă mai puțin atenție cazurilor de rezistență la pesticide în cazul plantelor și de aici rezultă nevoia unei varietăți de produse de protecție a plantelor. Dacă numărul acestora continuă să scadă, pentru că știm că am avut, au apărut doar 8 produse noi în ultimii ani și astfel există mai puține alternative, care considerați că va fi impactul asupra agriculturii europene și asupra siguranței noastre alimentare? nu facem oare să scadă protecția mediului astfel, chiar dacă ea este un obiectiv major al nostru? Vă rog, domnule Pesonen, pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Ați menționat rezistența antimicrobiană și, într-adevăr, aceasta este pe ordinea noastră de zi în momentul de față. Știm că avem un număr limitat de antibiotice disponibile și n-au apărut antibiotice noi pe piață în ultimii ani, din câte știu eu. Deci, Într-adevăr, această rezistență antimicrobiană este extrem de relevantă în momentul de față. În ceea ce privește rezistența la pesticide a plantelor, întregul uh, concept al gestionării integrate Uh, este să avem o serie de acțiuni nu doar la nivel chimic și biologic, ci și fizic, cum ar fi rotația culturilor, diversificarea, ca să nu aplicăm de mai multe ori, să nu tratăm la fel de mai multe ori aceeași parcelă în același fel. Uh, evităm monocultura din motive agronomice. Nu putem întotdeauna să evităm acest lucru din aceleași motive. în anumite regiuni trebuie să folosim mai mult sau mai puțin aceleași zone pentru nutreți, pentru animale, de exemplu, din motive naturale. Și trebuie să găsim o soluție. Dar și în acest caz trebuie să folosim metode diferite. Preferabil este ca în fiecare an sau în fiecare ciclu să o facem ca să nu apară rezistențe la anumite produse, pentru că, într-adevăr, așa cum ați spus, pe termen lung am pierde, practic, aceste produse pentru că eficacitatea lor va fi pierdută. Și pe termen lung, cu cât vom avea mai puține alternative în gestionarea globală a pesticidelor, cu atât e mai posibil să nu mai luptăm împotriva bolilor și aceasta ar duce la o deteriorare a obiectivelor de securitate alimentară și Uh, comunitatea agricolă europeană și mondială este îngrijorată de acest lucru, pentru că va trebui probabil să producem de două ori mai multe alimente pe termen lung din cauza creșterii populației și mai ales atunci când cetățenii din afara Europa vor avea nevoie de proteine de calitate. Deci nu Europa e problema aici, ci securitatea uh, alimentară globală. Și Europa este doar deschizător de drumuri aici. Mulțumesc, Live Verin, care o înlocuiește pe Federic Riz de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru Copa Cojeca. Întrebarea dumneavoastră la, întrebare, la răspunsul dumneavoastră la întrebarea 54 Uniunea Europeană îți consolidează legislația și sunt recunoscute din ce în ce mai puține pesticide și produse fitofarmaceutice, dar țări terțe reînnoiesc și continuă să folosească pesticidele. Um, se prevede însă ca obiectiv protecția sănătății omului și a sănătății animalelor și se spune că trebuie să se țină cont de producția agricolă și de funcționarea pieței interne. Ne puteți spune mai multe în legătură cu acest punct sau nu sunteți de acord? Vă rog, domnule Personen. Cred că aici elementul crucial este faptul că comerțul internațional um, este din ce în ce mai liberalizat. Prin legislație europeană am face una, dar dacă vorbim despre expunerea consumatorilor la anumite substanțe active. Și avem legislații diferite, legislații diferite în Uniunea Europeană în comparație cu uh, uh, țările din care importăm alimente. Noi nu vom putea să impunem aceleași condiții nu putem impune în cel mai rău caz, din perspectiva europeană, principiul precauției, deci uh, măsurile bazate pe principiul precauției, nu pot, pot să fie impuse. Dacă sunt impuse, partenerii noștri comerciali uh, ne vor contesta. Și în Parlament cred că doriți să um, apărați acordurile internaționale. Uniunea Europeană este fondatoare în multe acorduri care au fost semnate pe baza colaborării noastre cu, țări, cu părți terțe și se pune mai ales întrebarea cum putem impune în condițiile noastre partenerilor fără a ne pierde competitivitatea pe piață. În rest, nu suntem uh, în dezacord în regulamentul în sine. Dacă am trăit într-un vid, într-o situație în care nu am avea de-a face cu țări terțe, am putea chiar să interzicem complet pesticidele. Dar din păcate, organizăm acest mediu din ce în ce mai deschis și mai liberal și asta e din ce în ce mai greu. Mulțumesc, Ania Azecamp de la GUE. Ehm, ik heb een eh, eh, vraag aan de Belgische Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru autoritățile belgiene. Eh, în ceea ce privește procesul de armonizare și de evaluare interpares. Ați menționat acest lucru în răspunsurile dumneavoastră și aș dori să vă întreb uh, cum decurge acest proces. Dacă ne uităm la documentele Monsanto, Monsanto Papers, există un uh, uh, proces de evaluare interpares. Discutați despre aceste lucruri și ce s-ar putea întâmpla în viitor. În al doilea rând, Ați spus că uh, se lucrează activ pe armonizarea și uh, simplificarea autorizării, însă mm, care este răspunsul statelor membre? În răspunsul dumneavoastră, datorită faptului că Belgia a votat împotriva autorizării, există motiv pentru care sunt de autorizare europeană, spuneți că pentru statele membre există odată ce autorizația a fost dată de către statul membru. Reprezentantului Belgiei. În ceea ce privește ultima întrebare, într-adevăr, exact asta apare în legislația europeană. Dacă s-a dat autorizația pentru substanță, atunci statele membre sunt obligate să uh, acorde acea autorizație. Deci, dacă produsul îndeplinește necesitățile din legislația europeană, este foarte logic, este un proces de decizie și de aceea uh, se spune că trebuie să lucrăm pe piața europeană care este um, vizată în acest regulament. Și după aceea celelalte idei pe care le-ați um, evocat, ideea evaluării interpares și cum, ce înseamnă acest lucru în practică, va, o reuniune uh, a EFSA, uh, toți toxicologii se întâlnesc la Parma, studiază dosarele, uh, există un raportor pentru fiecare dosar și raportorul poate să pună întrebări specifice și are loc o discuție în caz de dezacord, are loc o dezbatere și se vede ce se poate face în viitor acest grup uh, ajunge la o concluzie care este susținută de toți experții în, implicați în uh, evaluarea interpares. Uh, documentele Monsanto nu au fost discutate pentru că au fost publicate doar ulterior, deci raportul de evaluare fusese deja pregătit de Germania și documentele Monsanto au apărut în media doar ulterior. Aceste documente Monsanto menționează două studii, două rezumate ale studiilor eh, pe care, la care avusesem deja acces, fuseseră deja evaluate în dosar și fuseseră luate în considerare în procesul decizional. Eh, erau studii cunoscute, așadar, și se știa că acele două studii fusese refinanțate de către Monsanto. Acest lucru a fost avut în vedere, însă studiile respective au, fost, au rezumat și alte studii făcute și nu au avut un impact covârșitor asupra concluziilor. Aceste studii nu au avut niciun impact asupra deciziei noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Mă gândesc la procesul de armonizare. Dumneavoastră ați spus că autorizarea are loc atunci când toate statele membre sunt de acord, însă ce se întâmplă atunci când există interpretări sau evaluări diferite ale datelor? Cine decide dacă substanța este autorizată sau nu? Este, se votează prin majoritate sau în ce fel? Nu este un exercițiu foarte ușor, este un domeniu foarte complex. Deci există aceste evaluări interpares și aici toate statele membre își exprimă avizul expert, însă în definitiv EFSA face evaluarea finală. Le țin cont de toate uh, pozițiile exprimate și iau o decizie independentă. Deci consultă pe experți, dar uh, concluziile EFSA sunt ale EFSA. Eh, și aceste concluzii sunt independente în eh, conținutul lor. Mm, mulțumim, domnul Peritini. Procesul de, de Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de evaluare și autorizare la nivel european e foarte complex. Am înțeles foarte bine că atât la nivel european cât și la nivel național așa este. Însă se prevede uh, prin acest sistem că s-a demonstrat că pesticidele au o utilitate pentru producția agricolă, pe de altă parte, sigur că au și un impact pe sănătatea umană și pe sănătatea animală și pe mediu. De aceea eu vreau să întreb statele membre care sunt reprezentate aici de către autoritățile belgiene, spaniole și române, care este procedura în sens practic, deci cum se utilizează pentru garantarea acestui uh, obiectiv de protejare a sănătății umane, a mediului, cum se Uh, garantează acest obiectiv? Există un obiectiv... Uh, cum se pun în aplicare aceste controle, de fapt, care se uh, aplică pentru ca să se respecte obiectivele și cum se asigură că acest obiectiv este respectat și după punerea pe piață a unor produse autorizate ele? Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentanța autorității române. Mulțumesc pentru microfon. Uh, referitor la întrebare, așa cum v-am spus din prezentare, la nivel teritorial avem uh, organizate oficiile fitosanitare, a căror uh, inspectori fac diverse controle în teritoriu reven, eh, la, eh, referitor la întrebarea dumneavoastră, cum protejăm mediul, avem o serie de instrucțiuni. În primul rând se pleacă de la elaborarea unui plan anual de acțiune, în care sunt prevăzute eh, o serie de controle care să acopere un număr cât mai mare de, de fermieri și utiliz, de utilizatori, de comercianți, de uh, totodată sau o altă măsură de minimizare a efectelor utilizării uh, produselor de protecție a plantelor constă în uh, verificarea uh, în teren a respectării a unor norme de ecocondiționalitate, a respectării normelor de aplicare, Fermierul român fiind obligat să aibă un registru de tratament în care este prevăzut cu strictețe data la care a fost efectuat tratamentul, doza recomandată conform etichetelor uh, și momentul aplicării. Uh, un aspect foarte important este că acolo trebuie să specifice și timpul de pauză de la ultimul tratament până la recoltare. Bun, doriți să, puneți, să continuați întrebarea? concentrat-o proprio sulla priorità. Da, mă interesează și prioritatea obiectivului de protejare a sănătății, adică în același timp și garantarea producției, dar dacă poate să ne spună și celelalte state membre cum fac să garanteze acest obiectiv. Mulțumesc. Oui, l'agence euh, peut-être espagnole? Da, poate agenția spaniolă poate să completeze. Mulțumesc, domnule președinte. În Spania, ca și în România, avem un plan național de control al comercializării produselor fitosanitare. Uh, se eșantionează pentru a uh, determina uh, îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește autorizațiile pentru aceste produse fitosanitare și anume, în 2017 s-au făcut 4400 uh, de controle cu 1400 de eșantioane uh, și produsele care nu respectă cerințele au fost sancționate. În ceea ce privește utilizarea, avem un plan național de control al utilizării produselor fitosanitare unde s-au luat o serie de eșantioane, de mostre și uh, utilizatorii au obligația de a, agricultorii au obligația de uh, a înregistra aceste tratamente în caietul de exploatare uh, care a fost introdus în urmă cu 5 ani. Vă mulțumesc! Mulțumim! Trecem la coordonatori. Doamna de la E din partea PPE. Mm, cer scuze, domnule președinte, cred că mai existau și raportori din umbră din partea NF. Mm, bine, nu, dacă nu, atunci foarte bine, nu vreau să iau locul altcuiva. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, tuturor celor care ne-au făcut uh, prezentări foarte precise și uh, care mi-au uh, dat multe răspunsuri. Însă aș dori să pun Uh, să pun accentul acum pe uh, prezentarea domnului Menaj, ceea ce privește uh, diferența între materia activă și mm, molecula adjuvantă. Pentru că în mai multe rânduri a apărut chestiunea faptului că nu se evaluează toate moleculele din produs și uh, Uh, rămâne la discreția organismului de omologare din statele membre acest lucru, ceea ce creează discrepanțe în uh, anumite proceduri care ar trebui să fie omologate la nivel uh, european de către EFSA în ceea ce privește mm, substanțele active. Acest lucru îmi confirmă că una dintre cheile și una dintre soluțiile pentru viitor este să punem pe picior de egalitate analiza materiilor active și cu, cu cea a celorlalte substanțe din produs. Înțeleg că este foarte dificil să se evalueze toate aceste produse, însă este mai bine să începem cu ceva Euh, Mijloacele financiare pot fi cunoscute, considerate ca fiind uh, insuficiente și de aceea și acestea trebuie să fie la nivelul așteptărilor pentru că va fi nevoie de mult mai mult. Vreau să spun câte ceva um, în acest sens și o să mă bazez pe ceea ce pe documentul pe care ni l-ați dat, uh, sigur. Da, domnul Menaș, mulțumesc. Uh, confirm și eu ce a spus dumneavoastră avem o problemă majoră în uh, considerarea unor molecule inerte în pesticide și altele ca fiind active. O soluție ar fi să considerăm toate aceste molecule ca fiind active sau ca fiind doar ingrediente de pesticide, dar aceasta este o problemă care nu este o, o îngrijorare numai pentru uh, pesticide, ci și pentru produsele cosmetice și toxicologia acestora. Există anumiți ingredienți inerți, se numesc ei, și ceea ce e foarte impresionant este că câteodată reglementarea nu este deloc științifică, pentru că anumite ingrediente sunt considerate active în anumite produse, dar aceleași ingrediente pot fi considerate inactive în alte produse. Deci trebuie să ne asigurăm că toate aceste ingrediente sunt testate, dar în primul rând trebuie să ne asigurăm că toate ingredientele uh, sunt identificate, știm unde sunt avem transparență în ceea ce privește componența uh, formulelor, formula pesticidelor. Nu avem o formulă pentru toate pesticidele, apoi trebuie să reușim să avem și instrumente mai bune și mai performante de măsurarea rezidurilor în uh, natură. Se spune, de exemplu, că se găsesc um, în uh, natură într-o într-o măsură foarte mare, se spune că de multe ori că sunt biodegradabile și nu sunt. Unele nu sunt și nu le-am testat, de fapt, deci uh, trebuie să mai facem foarte multe progrese în acest sens pentru ca să identificăm exact care este situația, facem un inventar. Nu avem o soluție ușoară, e nevoie de o abordare foarte precaută. Nu este practic nici să testezi toate formulele. Există poate alte soluții pe care nu le-am menționat, una dintre ele ar fi să determinăm, de exemplu, un set de formule reprezentative în dosarul de reglementare, unde avem deja o formulă de referință care este considerată pentru evaluarea nivelului de reziduri și a, de, și a efectelor pe termen scurt al toxicității. Am putea să determinăm, deci, un set de formule de referință care ar putea să reprezinte, de fapt, cele mai uh, frecvente, formule care sunt folosite în agricultură și aceasta ar fi deja o primă abordare, chiar dacă nu este o soluție foarte ușoară. Mulțumesc! Merci, Madame e. Mulțumesc, doamna Delahaye. Da, o ultimă întrebare. Ați uh, acoperit un domeniu destul de larg, însă până la urmă pentru pesticide avem o evaluare și pentru medicamente un alt mod de evaluare. Nu cumva este am putea să ne gândim la aceste lucruri împreună, pentru că există substanțe care se găsesc și în cosmetice, nu vi se pare ciudat că pentru medicamente avem o testare, pentru uh, pesticide altă testare și pentru cosmetice alt, uh, altă testare? Poate ar trebui să unificăm aceste modalități. Da, bineînțeles, putem să învățăm uh, din evaluările de risc din alte domenii. În cazul medicamentelor, de exemplu, există un lucru foarte bun și anume că toate trialurile sunt înregistrate și un solicitant Uh, pentru uh, evaluare de risc va trebui să înregistreze toate testele și toate acestea vor fi luate în considerare. Nu este posibil ca unele să fie trecute cu vederea, deci procesul este transparent. Avem așadar acest aspect care este important. Un alt lucru pe care nu l-am menționat este că unele din aceste ingrediente sunt testate în izolare și sunt anumite profile de uh, uh, risc, însă există anumite combinații care nu se regăsesc, uh, nu se este vorba doar de coformulanți, de aceea abordarea uh, testării întregii mixturi ar putea să fie o uh, soluție mm, acceptabilă decât să se testeze doar un singur ingredient activ. Merci, Mulțumesc, domnule Mesnaj. Până la urmă suntem ca și ucenicii vrăjitori și important este să înțelegem uh, ce facem uh, și poate că agențiile noastre ar trebui să se coordoneze între ele și de asemenea și la nivel internațional să găsim un răspuns sistemic la aceste probleme cu care se confruntă um, întreaga umanitate până la urmă. Bun. Uh, doamna Coteland îl înlocuiește pe domnul Bush, Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc celor care ne-au făcut prezentări. Am uh, o întrebare și eu pentru domnul Mesnaj în legătură cu proprietățile de disruptor endocrin ale pesticidelor, în special substanțele active din din produsele cu glifosat. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu anumite aspecte cruciale, în legătură cu toxicitatea formulelor uh, comerciale. Cine ar trebui să plătească pentru această evaluare de risc, inclusiv uh, efectul pe termen lung al rezidurilor de pesticide? Vă rezum câteva dintre comentariile dumneavoastră după cum le-am înțeles. Cred, considerați că datele brute ale industriei nu sunt suficiente, că au anumite calități, însă nu uh, îndeplinesc uh, toate cerințele necesare. Uh, de asemenea, există foarte puține studii care să examineze efectele glifosatului, glifosatului și produselor cu glifosat pe termen lung în domeniul antenatal, de asemenea și uh, uh, antenatal, precum și efectul asupra microbiomului. Uh, ați declarat de asemenea că testarea uh, ingredientului activ nu este suficientă pentru că există și alte uh, produse în orice mm, pesticid care au efecte toxice. Conform răspunsului dumneavoastră, bolile cronice metabolice nu sunt detectate în mod optim. Deci, în acest context, considerați că un nou criteriu științific în Uniunea Europeană pentru a identifica uh, disruptorii endocrini uh, rezolvă această problemă și credeți că glifosatul ar trebui să fie reevaluat în momentul în care acest criteriu ar trebui să intre în vigoare în noiembrie 2018? Da, domnule Mesnaj, consider că glifosatul trebuie să fie reevaluat, bineînțeles, pentru că există o lipsă de date și uh, Eh, și aceste progrese în ceea ce privește valoarea de risc sunt eh, majore. Eh, unele efecte însă nu au fost 100% evaluate, efectul obezogen, diabetogen. Dacă ar exista un singur test de performat, ar fi acest tip de test al toxicității pe termen lung, care să înceapă prenatal, pentru că de obicei suntem expuși la pesticide cronic și doar expunerea de-a lungul vieții ar putea fi suficientă pentru a evalua uh, riscul. Pentru glifosat deja avem uh, anumite uh, efecte uh, care sunt perturbatoare endocrine în Statele Unite, au fost integrate în programul lor și nu s-au constatat niciun efect disruptor androgen, estrogen sau androgen, mi se pare că glifosatul în sine nu uh, este probabil un uh, disruptor endocrin, însă nu putem fi 100% siguri pentru că unele căi uh, importante, cum ar fi efectul obezogenigen sau diovetogen și efectul asupra microbiomului intestinal, care ar putea și el fi văzut ca un fel de perturbator endocrinian, Există anumite studii care trebuie să fie efectuate asupra glifosatului, chiar dacă glifosatul deocamdată nu este considerat uh, disruptor endocrin și nu avem suficiente uh, probe în acest sens. Merci euh, Mulțumesc pentru răspuns. Doamna Anteia McIntyre, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare pentru domnul Menaj. În această comisie am vorbit foarte multe despre independența experților și despre felul în care s-a pus la îndoială modelul care se bazează pe industrie. Vreau să vă întreb dacă considerați că finanțarea industriei poate să distrugă încrederea uh, Uh, publicului. Dumneavoastră totuși ați făcut studii care au fost sponsorizate de industrie, de companii în domeniul alimentar, al uh, altor uh, chestiuni legate de alimente. Vreau să vă întreb de ce noi ar trebui să avem încredere atunci sau oamenii ar trebui să aibă încredere în studiile pe care le faceți, că și ele sunt totuși finanțate de industrie. Nu, nu sunt în conflict de interes financiar, pentru că toate studiile care au fost făcute, chiar dacă sunt o sursă de bani există o sursă de bani care nu vine neapărat din sectorul biologic, organic, noi suntem uh, obligați să declarăm toate fondurile. Salariul meu vine din uh, Alianța Sustenabilă uh, pentru alimente, care nu este de fapt, nu depindem de ei în niciun fel de fapt. Este trebuie să, transfer, să publicăm tot ce avem uh, ca surse. Nu este la fel ca atunci uh, când cineva își face teste pentru un produs și finanțează în același timp testele. Nu este așa. Avem, uh, noi nu facem regulamente, nu facem legislație, dar ceea ce facem noi în testele noastre de toxicitate nu trebuie să fie considerate neapărat pentru a reglementa produsul respectiv. Dar ceea ce facem noi este că încercăm să împingem frontiera evaluării riscului pentru ca să găsim soluții pentru lacune de pe piață în momentul acesta. Faptul că suntem finanțați, de exemplu, de ONG-uri care sunt active în domeniul agriculturii sustenabile, nu neapărat a agriculturii organice, nu este un lucru relevant în procesul nostru de testare. Mulțumesc. Doamna Virling, mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare pentru domnul Menonș. Și vreau să revin asupra întrebării doamnei coordonator care a luat cuvântul înainte. În studiile dumneavoastră despre glifosat ați spus că există 750 de produse diferite în care găsim glifozat. Deci avem un produs sau o soluție în care avem o substanță activă și dumneavoastră ne spuneți că există un studiu pe glifozat și că până acum rezultatele nu sunt foarte proaste. În schimb, în tot ceea ce privește celelalte substanțe care vin să se lipească peste, nu avem nimic. În timp ce în farmacii, de exemplu, în sectorul farmaceutic, se analizează o substanță care este importantă ca substanță activă și se uh, trebuie respectată o puritate foarte clar determinată și trebuie respectate anumite norme. În cazul pesticidelor se spune că avem mai puține reziduri în plante dar există reziduri în mediu, în mediu înconjurător, într-o manieră generală. Dacă acest uh, rezidu ajunge în mediu, avem trei tipuri de mediu care sunt afectate. În primul rând, plantele, agricultorii care vaporizează aceste produse pe câmp și consumatorii care și ei pot să intre în contact cu aceste plante. În legislație însă dacă am înțeles foarte bine, se vorbește de așa numiți coadjuvanți sau co-substanțe, dar nu se vorbește destul de mult. Considerați că trebuie modificată legislația în acest sens, mai ales atunci când auzim că toate aceste coproduse, coadjuvanții, pot câteodată să fie mai, mai uh, toxici decât chiar substanța activă proprie. Și de aceea eu zic că e pertinent să ne punem această întrebare. Există foarte multe subproduse, mă gândesc la, la benzină, de exemplu, Benzina nu poate fi folosită uh, așa uh, pură, dar când se regăsește, de exemplu, într-o soluție care implică pesticide, un amestec, poate că se întâmplă anumite reacții și într-un produs avem câteodată 40% din, uh, de și restul este substanța activă. Deci ce părere aveți de aceste probleme aferente? Mulțumesc! Problema cu legislația e foarte amplă pentru că ține cont de toate aspectele managementului de risc. Eu nu sunt un expert al gestiunii riscului, dar dacă vrem să avem un test mai fiabil pentru a măsura toxicitatea unui pesticid, trebuie să ținem cont de toate laturile, pentru că aceste molecule sunt considerate ca uh, coadjuvanți pot să fie prezente în uh, atmosferă, pot să aibă efecte tehnic, uh, toxice nu numai pe oameni, ci și pe animale care sunt prezente pe câmpul în care au fost pulverizate. Nu este destul de bine demonstrat însă ce se întâmplă cu procedura actuală de testare. Nu este destul de fiabilă. Mulțumesc, uh, Ania Hazencamp, pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare pentru domnul Menaj. am uh, ascultat autoritățile naționale care ne-au spus că pentru coadjuvanți este nevoie de o, un studiu mult mai amplu pentru a vedea care sunt efectele. Sigur că există legături organice, după cum a zis și colegul meu înainte, care pot fi aplicate, de exemplu, în funcție de tehnologia pe care o folosim. Mă gândesc la metilformadeid, la metil și alte substanțe sau la chefenotoxilat. Ceea ce aș dori eu să spun este, să întreb este dacă e nevoie să fii expus cotidian la aceste substanțe pentru a putea ști care sunt consecințele lor sau e nevoie de o expunere pe termen lung, lunar, pentru a putea vedea un simptom și a putea trage o concluzie. Mulțumesc, domnule Menaș. Depinde de substanță. Fiecare din aceste ingrediente sunt diferite, fiecare e diferit și de aceea la unele știm deja care este efectul unora când au fost aplicate mai des. Se știe că unele produc efecte mai acute. Unele din cele, aceste ingrediente însă uh, s-ar putea să aibă efecte doar după ce am avut o expunere foarte îndelungată, ceea ce e foarte problematic de știut acum. Aceste ingrediente nu sunt măsurate, nu sunt testate, nu știm nimic despre ele. Avem, deci, uh, multe de schimbat dacă chiar vrem să tragem o concluzie foarte pertinentă despre efectele lor adevărate. Doamna Rivazi are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu trebuie să recunosc că, ascultându-vă, îmi spun că am subevaluat în mod grav impactul pesticidelor pe omenire. Și când citesc sau ascult ce ne spuneți, domnule Menaș, dumneavoastră ne vorbiți de substanțe sin- sinergetice, de coadjuvanți și când ascult statele membre care au responsabilitatea de a autoriza produsul respectiv, dumneavoastră nu vorbiți nimic despre aceasta. Deci, care dintre ele uh, vă interesează? Ce studiați dumneavoastră până la urmă? Dacă mă uit la Uniunea Europeană ce a făcut, s-a studiat taloabina și uh, s-a spus că e foarte periculoasă. Dumneavoastră ați spus că e poate de o mie de ori mai toxică, de, decât glifozatul pentru că uh, intră în tot felul de reacții cu alte substanțe și de aceea vă întreb, uh, întreb Belgia, întreb Spania, România dacă pot să mă ajute să-mi spună dacă au identificat acești, uh, acești compuși, dacă ați văzut că un produs ar avea o toxicitate care ar putea să fie de o mie de ori mai gravă decât glifozatul, ce faceți în situația aceea? Acolo unde noi trebuie să intervenim este când trebuie să protejăm sănătatea consumatorului. Dacă Uniunea Europeană nu se ocupă decât de substanța activă și de fapt noi vedem că există coformule în care aceste substanțe interacționează și creează produse și mai periculoase și au impact pe oameni și pe animale, dumneavoastră aveți o responsabilitate foarte mare, aveți mijloacele de a ști cu adevărat care sunt toate ingredientele din produsele pe care le autorizați pentru ca să puteți spune că produsul este periculos periculos și fiind dacă tot vorbim despre aceasta, să ne uităm la Franța. Franța Franței i s-a spus că taloamidul este foarte periculos în, în combinații. 126 de produse conțineau glifozat și această substanță. Ce a făcut Belgia, ce a făcut Spania, ce a făcut România? Și dumneavoastră ați interzis acest produs pentru că era foarte periculos pentru toată lumea? L-ați interzis? vedeți că produsul după aceea e responsabilitatea statelor membre. Ați interzis produsele și pe baza căror uh, evidențe le-ați interzis. Mulțumesc. Întâi domnul Menaj și după aceea o dau cuvântul și agențiilor naționale să ne răspundă. Vă rog, domnule Menaj. Da, sunt de acord, dar pot să vă spun că în unele cazuri ar fi foarte ușor să se găsească o soluție când se testează aceste produse pentru că am ști exact care este toxicitatea lor. Și când am comparat nouă formule diferite cu glivozat, ne-am dat seama că unele din adjuvanții aceștia erau de nu știu câte ori mai toxici decât altele. Și dacă ne uităm la imaginea generală, a felului în care sunt toxice substanțele, probabil că ar fi mai ușor să alegem anumite uh, formule care trebuie să fie interzise fără să se impacteze neapărat piața, pentru că unele formule pot fi înlocuite ușor, sunt 750 de combinații posibile, cu siguranță putem să ne lipsim de unele, nu cred că e așa de greu. Mulțumesc. Domnul uh, Jose José Maria Comus Soares din partea Spaniei, puteți să ne spuneți care este părerea Spaniei, vă rog. Gracias, señora presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Considerăm că de, beneficiem de toate informațiile privind formula, formula produselor fitosanitare uh, și în legătură cu întrebarea pusă, Spania are o listă cu 24 de coadjuvanți, de coformulanți, mă scuzați, uh, și substanțe care uh, au caracteristice interzice, uh, dăunătoare sănătății și lista este apro aprobată de Ministerul Sănătății în ceea ce privește produsele pe bază de glifosat. Nu am cifrele exacte, dar cred că sunt peste 100 de produse fitosanitare care conțin această substanță și în momentul de față niciun produs nu conține taloamină în registrul spaniol al produselor fitosanitare. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Doamna Gabor, dacă puteți să ne spuneți din perspectiva română, vă rog. Mulțumesc uh, pentru microfon, domnule președinte. În uh, România nu există o, o listă cu aceste substanțe care să afecteze sănătatea umană și uh, animale, în schimb, luăm în calcul, să ținem cont de toate valorile primite de la, de la statele membre raportoare zonale. În schimb, revenind la glifosat, ă, pe piață, la momentul actual, nu există niciun produs care să conțină mină. ele au fost retrase în circuit, mai având ă, doar 31 de produse și a căror reautorizare a fost ă, solicitată.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 Maar het is ook heel moeilijk om die te evalueren. Detergenten hebben sowieso een, een corrosief effect en die veroorzaken daardoor soms valse resultaten in de proeven. Ne cerem scuze, e o problemă de microfon, îmi cer mii de scuze. Nu știu de ce nu s-a aprins. Așadar, um, vorbea de taloamina și de faptul că aceasta se uh, potențează efectul glifozatului. Dacă nu s-ar folosi, atunci ar trebui folosit mai mult glifozat. Aceasta a fost ideea pierdută înainte. Uh, nu putem deci să spunem neapărat că o substanță trebuie să fie periculoasă și deci este periculoasă și deci trebuie eliminată, pentru că câteodată ea permite folosirea mai, în mai puține cantități a altor uh, substanțe. Putem spune pentru coformulanți că toxicitatea unora este atât de mare încât nu se poate justifica folosirea lor cotidiană lângă glifozat. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, doamna Rifazi. Da, mulțumesc. Uh, constat că Spania, Belgia și România nu au aceeași poziție. În Spania spuneți că nu, ați, că nu aveți produse cu... Uh, nu ați interzis produsele cu atoloamină, dacă o țară le interzice și alta nu. Bun, atunci n-am înțeles eu bine, uh, dacă nu e așa. Întrebarea pe care o pun Belgie este următoarea. Analizați separat produsele care diminuează toxicitatea, produsele de sinergie și coformulanții analizați separat sau global în când vine vorba de valoarea toxicității? Vă rog. În ceea ce privește adjuvanții sau, uh, sau coformulanții, înțeleg, cunoaștem uh, toxicitatea acestora și e nevoie de o notificare în cadrul RICI deci avem anumite date limitate disponibile. Putem să ne gândim și la posibilitatea de a obține mai multe date. Va fi costisitor însă. Deci se poate face. Putem uh, eventual uh, să se extindă cantitatea de date care trebuie transmise la RICI pentru fiecare substanță. Dar în situația actuală a legislației evaluăm exclusiv toxicitatea uh, formulei finale puse pe piață. Este singurul lucru uh, prevăzut în ceea ce privește identitatea unui adjuvant. Dacă o situație e prea toxică și de aceea inacceptabilă, avem un temei juridic care să ne permite să cerem informații uh, suplimentare putem să spunem, ă, asta, iată aici vedem că ceva nu e ok și putem să cerem date mai complete ă, producătorului, dar nu facem acest lucru sistematic. Nu în cazul tuturor substanțelor evaluate. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna nu. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează celor trei reprezentanți ai autorităților naționale și se referă la principiul recunoașterii reciproce între statele membre din aceeași zonă. Acest principiu permite ca autorizarea unui produs de un stat să se extindă la celelalte țări din aceeași zonă, cu excepția unei poziționări justificate unui stat din zonă. Dar Serviciul de Cercetare al Parlamentului uh, a subliniat limitele cu care se confruntă autoritățile naționale competente, mai ales în legătură cu lipsa de mijloace și faptul că mm, munca este prost împărțită. Franța face parte din zona sud, în care intră și țări cum ar fi Bulgaria, Cipru sau Grecia, Um, care nu acordă mijloace similare cu cele uh, prevăzute de în Franța pentru autoritățile competente. Recunoașteți limitele principiului recunoașterii reciproce în vigoare în Uniunea Europeană și riscurile când vine vorba de protecția sănătății publice. Mulțumesc! Dau mai întâi cuvântul agenției din Spania. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Recunoașterea reciprocă funcționează, îl folosim cât de des. Într-adevăr, există limitări uh, la nivel de zonă, dar și legate de disponibilitatea mijloacelor uh, pentru punerea în aplicare a recunoașterii reciproce. Dar în uh, Spania, Um, într-adevăr, se um, acordă autorizații pe baza recunoașterii reciproce în multe cazuri și um, auto recunoașterile reciproce autorizate în Spania, când vine vorba de caracteristicile toxicologice ale produselor, au fost evaluate de Ministerul Sănătății. Deci, considerăm că procedura nu uh, reprezintă un risc pentru statul membru care uh, acceptă această uh, recunoaștere reciprocă și este un instrument foarte util pentru a obține um, uh, uh pentru a autoriza produse dacă condițiile din celelalte state sunt similare. Mulțumesc. Are cuvântul acum agenția din România. Uh, în România, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, aceasta se face uh, pe uh, recunoașterea unei autorizații dintr-un stat membru aflat în aceea zonă cu țara noastră, precum și într-o zonă diferită, cu condiția ca evaluatorii care fac această evaluare a dosarului produsului de protecție a plantelor să constate că um, există aceea, aceleași condiții um, privind uh, autorizarea și anume uh, condiții uh, legate de agenții de donare să fie asemănător, precum și culturile. Ce putem spune este faptul că bazându-ne pe o evaluare făcută de către un stat membru de referință, luăm, care a luat în considerare toate testele și toate studiile care s-au făcut pentru acel produs, avem încredere în această evaluare. De aceea, principiul recunoașterii reciproce funcționează destul de bine în România, acesta este răspunsul. La parole de l'agence. Are cuvântul acum agenția din Belgia. Mulțumesc. Nu pot decât să confirm ceea ce au spus uh, colegii mei. Produsele autorizate pe baza recunoașterii reciproce în Belgia sunt supuse aceleași, aceleași evaluări de risc. Noi nu facem decât să confirmăm um, o evaluare făcută de un alt stat membru. Deci se face un studiu pe scară largă și apoi uh, se autorizează substanța în Belgia. Recunoașterea reciprocă prezintă anumite avantaje. Este un sistem care permite Um, o evaluare făcută um, de, de, de colegi uh, pe baza datelor de la EFSA. Deci, uh, noi primim analiza de la un stat membru care a acordat autorizația, putem să vedem ce fac, ce, ce fac celelalte state membre. Nu suntem întotdeauna de acord. Putem să transmitem comentarii. Putem chiar să avem o poziție critică. Dar este un exercițiu de armonizare. Mai sunt lucruri de îmbunătățit pentru ca evaluările să fie toate la același nivel, dar mecanismul este adaptat pentru a uh, face manifeste și apoi pentru a rezolva problemele de armonizare. Deci există elemente pozitive clare. Deci, iată, imaginea nu este atât de groaznică cum s-ar crede. Merci, Madame Dornano. Voulez... Mulțumesc. Doamnă Dornano, aveți nevoie de precizări? Cred că mai ales în, cu România există diferențe Eh, scuze, doamnă, dar eh, răspunsul dumneavoastră nu este neapărat satisfăcător sau suficient. Da, există diferențe între țări, pentru că nu au aceleași produse. Merci, pas de... Doriți să vă completați răspunsul, vă rog. Îmi pare foarte rău, dar uh, produsele de protecție a plantelor uh, care sunt omologate în uh, România vin cu aceeași compoziție și au același dosar de omologare ca și produsul care este omologat în statul membru de referință după care noi ne ghidăm. Deci nu putem spune că avem alte produse în România. Ei, în cazul în care, deci omologarea se face după zona centrală, în care există aceleași condiții climatice, aceiași dăunători. Evaluatorii noștri verifică toate aceste aspecte ale procesului de recunoaștere reciprocă. Deci nu sunt omologate produse care, nu, uh, care sunt uh, eficiente la alți dăunători și la alte culturi care nu există în România. Se face o armonizare între omologarea din uh, statul membru de referință și omologarea din România. Nu se acordă omologarea pentru produse care nu au uh, Uh, dăunători existenți în România și culturi existente în România. Merci, merci, nous allons passer. Mulțumesc. Vom trece acum uh, la ultimele intervenții ale altor deputați. Doamna Euș are cuvântul mai întâi, vă rog.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 despre adjuvanți, despre coformulanți, este clar că nu avem destule date disponibile chiar la nivel european. Se pune prea puțin uh, accentul pe eh, analiza acestor produse. Vedem că există și anumite proceduri diferite. Spania pare să aibă o listă mai mare a ceea ce consideră inacceptabil. România, după cum am auzit, procedează cu totul altfel. Uh, și domnul uh, Tribu din Belgia spune că de fapt nu există um, adjuvanți dif- uh, periculoși care sunt uh, aprobați și tot ce e aprobat nu e periculos. Asta e ceea ce am înțeles. Domnule Tribu, ați spus tot dumneavoastră că numai substanța activă ajunge în corpul uman și că acesta trebuie să fie destul de stabil. Asta este ceea ce a spus la începutul audierii. La audierea trecută am auzit că chiar prin praf se pot uh, lega pesticide și că noi putem să le inhalăm. Nimeni nu a făcut teste pe această problemă și acest pericol. Mi se pare că avem abordări foarte diferite, într-adevăr, în Europa. Domnule Menaș, puteți să fiți de acord cu mine că acești adjuvanți care sunt recunoscuți sunt cu toții nepericuloși, așa cum s-a spus aici? Sunteți și de părere că cei care, uh, aceia care reușesc să pătrundă în corpul nostru um, nu uh, vor acționa la, vor, nu vor intra pe aceeași cale tot timpul, pot intra pe mai multe căi și mă întreb cum se întâmplă și ce activează ceva la noi în corp din moment ce acesta este deja un amestec, ce să facă statele membre cu acești adjuvanți. Dacă au o abordare atât de diferite statele membre, nu credeți că e nevoie de o armonizare? N-ar trebui făcut o analiză uh, a uh, abordării și a bazei de a uh, rezolvarea problemei în toate statele membre înainte să găsim o soluție? Mulțumesc, domnul Menaj. It's very difficult to say. E foarte greu de spus dacă anumiți formulanți sunt toxici, dacă anumiți uh, formulanți sunt prezenți în mediu și alții, sau dacă alții sunt siguri. Nu avem suficiente date în legătură cu uh, Um, aceste elemente. Dacă anumite state, date au fost produse de statele membre, ele nu sunt neapărat disponibile public. În calitate de om de știință, de, nu, de cercetător, nu pot să spun asta. Eu sprijin ideea unei armonizări pentru armonizare, pentru, pentru că există armonizare pentru uh, uh, substanța activă la nivel european și nu văd de ce coformulanții nu ar fi și ei armonizați. Pentru că coformulanții pot să devină uh, substanțe active sau invers. Uh, unii vor fi biodegradabili, alții mai mult sau mai puțin biodegradabili, dar cu toții ar trebui să fie reglementați, după părerea mea, și e nevoie de mai multe date ca să știm exact care este situația toxicității coformulanților în momentul de față. Doamna Hoibuș. Aveți impresia că statele membre se concentrează prea mult pe substanțele lor active în um, testele pe care le fac și prea puțin pe cocktailul, deci pe produsul care iese în final? difficult question because I don't know. E o întrebare dificilă. Eu nu știu tot ce de știu despre toate aceste state membre. Eu cred că statele membre fac ceea ce li se cere să facă. Deci trebuie să se, să se îmbunătățească mm, legislația la bază ca să avem texte de toxicitate mai cred, mai, pe care să ne putem baza. Nu pot să comentez atitudinea statelor membre pentru că nu știu exact ce fac. Merci. Doamna Tașeti. Mulțumesc. Vedem că rămân multe de făcut. Are cuvântul acum doamna Iuso. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și tuturor invitațiilor pentru că, într-adevăr, ne-au clarificat multe lucruri. Este clar că uh, agenția EFSA și ECA uh, evaluează substanțele active, statele membre evaluează produsele finale și de aici apar uh, rezultatele diferite ale unor analize de risc realizate, mai ales în cazul glifosatului. Aș dori să-l întreb pe domnul Mesnaș mesnaj dacă acești um, coadjuvanți sunt toxici în sine sau există o sinergie a coajuvantului cu principiul activ sau a coajuvanților între ei. Și în acest caz ar fi bine să se autorizeze fiecare substanță, fiecare principiu activ împreună cu o listă de coadjuvanți autorizați și o listă de coadjuvanți neautorizați pentru substanța activă respectivă dizolvanți, uh, stabilizanți, uh, umectanți și așa mai departe. Deci, pentru folosirea pentru fiecare scop. Eu cred că dacă dorim să găsim un produs uh, care să nu aibă niciun efect negativ, nu am mai folosit niciun pesticid, niciun medicament, nimic. Întotdeauna însă trebuie să găsim soluția cea mai puțin dăunătoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, vă rog, domnule Mesneaș. Într-adevăr, fiecare ingredient al unui pesticid și fiecare pesticid va fi toxic uh, separat. Și nu, se, nu putem să găsim un produs 100% sigur. Avem nevoie de pesticide și, într-adevăr, folosirea lor ar trebui redusă, trebuie să fie folosiți cât mai chipzuit dar principala întrebare se referă la validitatea textului de toxicitate și la transparența acestor. Pentru a răspunde la prima dumneavoastră întrebare în legătură cu sinergia între principiile active și adjuvanți, eh, ei bine, adjuvanții sau coformulanții sunt adăugați pentru a face să crească penetrarea și stabilitatea principiului activ. Deci au, putem să ne presupunem că au efecte combinate. Nu e clar dacă aceste efecte vor fi relevante pentru sănătatea umană, pentru că în cazul glifosatului, uh, de exemplu, nu, nu s-a demonstrat nicio sinergie între taloamină și glifosat. Problema a fost uh, toxicitatea taloaminei, deci nu putem generaliza abordarea este de la caz la caz și cred că a avea o listă de coformulanți autorizați pentru fiecare pesticid și o listă de adjuvanți interziși poate fi o soluție dacă sunt toxici, dacă știm că există o interacțiune. Merci, merci. Mulțumesc, domnule Menaj. Aveți o întrebare suplimentară, doamna Iuso? Nu? Domnul un an Herrn Pesonen. Mulțumesc, uh, spune domnul Weitz. Uh, eu sunt președintele unei asociații uh, agricole și pe mine nu mă reprezentați pentru că uh, Cred că ceea ce reprezentați în Austria este un fel de suborganizare a, și organizație a conservatorilor din Austria. Deci vorbiți de cei pe care îi reprezentați, nu de mine. Nu știu în ce lume trăiți dumneavoastră, dacă vreți să pictați totul în roz, ne spuneți că dumneavoastră încercați să lucrați cu uh, evitarea monoculturilor. Eu vă invit să veniți în Austria să vă arăt că exact opusul se întâmplă și veți auzi la întrebarea pe care vreau să o adresez doamnei din România că realitatea este alta. Întrebarea mea către România este, Trebuie să avem încredere în competența agenției dumneavoastră și aș vrea să vă întreb de aceea dacă puteți să-mi explicați, vă rog, de ce aplicarea neonicotinoidelor pe care România o cere tot timpul ca excepție, procedură de excepție la EFSA, este un rizic, risc acceptabil pentru România, în timp ce EFSA și Comisia Europeană au ajuns clar la concluzia că riscul neonicotinoidelor, mai ales pentru albine, este inacceptabil. Și puteți să ne explicați și de ce în România alternativele care sunt valabile pentru alte țări, feromonele sau altele, nu sunt valabile în România. Puteți să ne spuneți, vă rog, de ce? Merci. La parole est à l'agence roumaine. Mulțumesc, care cuvântul agenția din România. Mulțumesc și scuze. Uh, vă înțeleg uh, punctul de vedere, dar uh, trebuie să vă comunic că România are un, un anumit caracter agropedoclimatic care a determinat creșterea presiunii a organismelor dăunătoare, mai ales în arealele de sud și est ale țării, acolo unde sunt și predomină culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță. Uh, acordarea acestor autorizații de urgență au fost date tocmai pentru situația de urgență, cum ziceți, cum, uh, cum consider, am considerat noi că este, uh, neavând o alternativă viabilă. S-au încercat diverse teste, dar am ajuns la concluzia că niciun tratament nu este atât de eficace ca cel făcut la sămânță. Au fost recomandări cu tratamente, cu produse pe bază de piretroiz. Ă, nu are aceeași eficacitate și am vrut să evităm pentru că efectul este mult mai negativ asupra entomofaunei a acestor pesticide din grupa piretroizelor, pur că se aplică în vegetație, în perioada de vegetație. Äh, ich, ich zweifle daran, dass das Klima in Rumänien am totuși dubii că clima este atât de diferită în România. Am fost acum patru săptămâni acolo. Nu este o explicație pertinentă. Avem astfel de condiții climatice și în alte părți ale Europei. Și urgent, uh, mi se pare că urgența e întotdeauna la noastră urgentă. Mi-amintesc că și VTT-ul, de exemplu, a fost foarte util în agricultură și se știe foarte bine care au fost consecințele și cât de grave au fost. TT-ul. Elizi, păi, Vă rog. Uh, să știți că uh, referitor la condițiile meteo, am avut totuși o iarnă care nu e caracteristică zonei noastre. Lăsând deoparte temperaturile înregistrate în timpul iernii, această solicitare uh, sau această derogare nu am făcut-o ca am vrut noi. A fost și dorința fermierilor care au, au solicitat imperios această derogare. Uh, revenind, uh, revenind la uh, rotația culturilor. Vă spun că se face. Se face într-o măsură, nu un procent de 100%, dar se face. Avem fermieri care știu să aplice uh, uh, condiții de bune practici agricole, care creează toate acestea. Deci, uh, uneori suntem determinați de, de, de situația ca atare. V-am spus, densitatea din ce în ce mai mare, o presiune crescută, 25-30 de indivizi pe metru pătrat, uh, mai ales că ei uh, au căpătat și rezistență la piretruizi, ce puteam face? Să venim în sprijinul fermierului român care are nevoie da, de, de noi și bă, uh, pentru a evita și diminuarea producției. Pentru că s-a întâmplat și asta. Merci. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, lorsqu'on parle de, de néonicotinoïdes, on parle... Mulțumesc. Uh, când vorbim de neonicotinoizi, e vorba de tratamentul uh, pentru plante. Uh, nu vorbim aici acum despre alegerile României. Legerea a fost făcută, dar, într-adevăr, ne-am mirat ce ne-ați spus. Dar, oricum, treaba noastră este să înțelegem cum pe viitor putem să ținem cont de aceste alegeri pentru a îmbunătăți situația la nivelul Uniunii Europene. Este doar o constatare. Știți, problema cu neonicotinoidele este clară că Uh, polinizatorii, uh, când merg să ia polen uh, din, din flori, apoi au un impact asupra nivelul sistemului nervos al albinelor, care nu mai găsesc stupii și mor. Um, deci, am înțeles argumentarul dumneavoastră în legătură cu situația din România, unde, plant, unde um, dăunătorii sunt mai rezistenți și am înțeles ce au spus autoritățile române, dar ne punem întrebări și în viitor această abordare trebuie să fie mai bine coordonată între agenții pentru a oferi soluții mai adaptate unor situații, dar alegerea a fost făcută și nu are rost să continuăm dezbaterea. Am uh, primit răspunsurile la întrebări. Are cuvântul acum doamna Viring. Întrebarea mea urmează din comentariul dumneavoastră, domnule Andriu. se uh, cercetează ce pesticidele în agricultură, însă problema cu pesticidele este o problemă, cu formulanții este o alt, se reprezintă o altă problemă. Uh, există foarte mult know-how la uh, Agenția pentru Autorizarea Medicamentelor atunci când vine vorba de autorizare. Trebuie neapărat să se depună această muncă de către agenții diferite sau ar trebui să schimbăm lucrurile? Uh, Uh, poate se poate face, se pot face cercetări și în ceea ce privește um, acolo unde există cercetări cu efectul medicamentelor. Poate este o uh, întrebare pentru agenții, dacă uh, păstrăm lucrurile separate sau um, încercăm să și unificăm lucrurile. Poate putem utiliza date din sectorul medical, poate putem avea evaluări mai specializate în sectorul medical. Deci poate ar fi mai bine să avem rezultate mai bune din o cercetare mai bună uh, care să se aplice mai bine. Da, o observație excelentă, însă nu cred că este pentru agenții, agențiile însele. În septembrie vom uh, uh, lucra pe un raport împreună cu domnul Bart Stas unde o să uh, introducem toate amendamentele și uh, dezideratele noastre. Da. Este, bineînțeles, interesant să știm care este și părerea agențiilor naționale, dacă poate să existe o sinergie a mijloacelor Ceea ce constatăm aici este că există o concentrare a cercetării private în domeniul industrial. Există o serie de programe care uh, domină uh, întreaga piață a acestor uh, produse și avem, pe de altă parte, eh, efortul de cercetare atomizate în patru agenții europene și o serie de agenții eh, naționale. Deci poate că ar trebui eh, ca aceste poate ar trebui să existe o sinergie mai mare. Există deja colaborare, însă poate am putea să găsim Poate agenția din România poate să răspundă? Român, din România, Spania și Belgia. Da, e, e posibil. Dacă sunt uh, propuneri, dar uh, nu, ca și uh, tehnic vorbind, deci prin prisma Autorității Naționale Fitosanitare, nu pot decide eu acest lucru. Trebuie să avem un fundament și apoi să abordăm subiectul mai amplu cu institutele de resort. Mulțumesc! Foarte bine, pentru a mulțumim pentru răspuns Deseori spunem că aceasta este regula, noi suntem colegiuitori și încercăm să modificăm regula pentru a vedea dacă regula nu poate să fie adaptată mai bine la uh, realitate și la necesități. Aici, uh, astăzi, mi se pare că constatăm că există anumite lucruri care pot să fie îmbunătățite și misiunea parlamentelor și a Comisiei Europene ar putea să fie să facă propuneri legislative în viitor pentru a îmbunătăți protocolul actual în interesul uh, sutelor de milioane de cetățeni europeni. Dau cuvântul acum uh, reprezentantului agenției spaniole. Mulțumesc, domnule președinte. Bun, este puțin cam complex să vă dau un răspuns, pentru că apar aici două aspecte vorbim de o serie de studii care ar fi gândite și aplicate în alte scopuri diferite de cele fitosanitare. Uh, presupun că acestea vor fi justificate și uh, este, va fi vorba de utilizarea acestor informații pentru alte tipuri de autorizări. Uh, pentru acest lucru ar fi nevoie de o schimbare legislativă majoră. Alt lucru este că în momentul de față există studii științifice publicate în uh, reviste științifice uh, și există uh, sinergie aceste noi date care apar în domeniul publicațiilor științifice, într-adevăr, se utilizează aceste date pentru a cere industriei să, aduce, să aducă informații suplimentare, bineînțeles cu limitele mm, cu care ne confruntăm în ceea ce privește disponibilitatea uh, legii. Însă Institutul Național de Cercetare uh, evaluează toate aceste informații și eu cred că este un lucru bun uh, dacă vom putea să găsim o formulă care să permită să utilizăm aceste informații, bineînțeles, uh, ținând cont de calitatea acestor studii. Mulțumesc. Agenția belgiană. sunt, eu sunt convins că evaluările pe care, care sunt făcute pentru pesticide sunt uh, făcute temeinic, însă bineînțeles toate lucrurile se pot îmbunătăți. Eu aș fi deschis să împărți, împărtășim bune practici între agenții care poate au abordări diferite și care poate au uh, concluzii diferite sau idei diferite. Ar fi, ar fi un exercițiu bun, fără îndoială. Vă mulțumesc, însă dacă pot să-mi permit un mic comentariu. Um, trebuie să vă dați seama de diferența care există în ceea ce privește mijloacele. De la EFSA, uh, experții întotdeauna ne spun că există o lipsă foarte mare de uh, resurse ne-au spus acest lucru și a unele agenții naționale și există două probleme capacitatea de expertiză, mijloacele pentru cercetare, mm, uh, uh, avem de-a face cu trei multinaționale care au foarte multe mijloace și care fac propriile lor studii uh, și avem și uh, agențiile publice care sunt separate și au mult mai puține mijloace de cercetare dacă menționam uh, uh, adineauri imaginea ucenicului vrăjitor, uh, se aplică și aici. Trebuie să ne ajutăm între noi atunci când vorbim despre biodiversitate, de mediu, de sănătate. Sunt probleme cu care ne confruntăm în calitate de legiuitori. Aceste probleme nu reprezintă un mit, sunt realități, sănătatea păsărilor, de exemplu, pubertatea precoce, discutăm foarte des aici despre acest lucru, tot felul de boli emergente. Există așadar o mulțime de factori și acest lucru ne face noi pe legiuitori uh, care veghem la sănătatea cetățenilor europeni să ne gândim cum putem să acționăm cât mai bine. Vedem că există o diferență foarte mare între mijloacele dedicate uh, și de aceea putem să ne întrebăm cum putem să punem în comun aceste rezultate, această cercetare uh, și trebuie să ne gândim și la finanțarea cercetării publice în viitor. Eu uh, am spus în trecut și îmi cer scuze că repet acest lucru. Agricultorii, agențiile și instituțiile europene trebuie să se întâlnească pentru că există o legătură între produsul elaborat și consumatorul, cetățean. Deci trebuie să uh, facem ca lucrurile să se miște, nu trebuie să, țin, să trecem cu vederea acești factori noi. Nu țin, este vorba aici de uh, situația din Spania, Franța, Belgia sau România. Aceste probleme sunt uh, mondiale și ne impun o serie de responsabilități Eh, dau cuvântul acum doamnei Caterina Conecna. Vă mulțumesc. Eh, aș dori să ne întreb pe domnul Pesonen, care spune în răspunsul său că publicul trebuie să fie mai bine informat în legătură cu noile tehnici de înmulțire a plantelor care poate uh, reduc necesitatea de utilizare a produselor fitosanitare. La ce exact vă referiți aici? Felul în care înțeleg eu uh, aici este că dumneavoastră susțineți mm, utilizarea organismelor modificate genetic mai degrabă decât al pesticidelor. Însă, în anumite cazuri, utilizarea OMG-urile duce la mai multe pesticide. Uh, și utilizarea acestor organisme modificate genetic și impactul lor asupra sănătății și asupra mediului este cercetată din ce în ce mai uh, este cercetată foarte puțin și uh, ca atare primește ar putea să fie și mai mare. Domnul Presonen, vă mulțumesc uh, în primul rând, orice metodă de producție sau tehnologie, noi nu spunem dacă este rea sau bună atâta timp cât este sigură. Și nu există uh, probe științifice că uh, organismele modificate genetic sau anumite metode de mulțire ar fi uh, inerent periculoase. De aceea, singurul aspect pe care noi le examinăm este dacă uh, consumatorii, uh, dacă este în interesul consumatorilor să consume aceste produse. Aceasta este poziția noastră. Nu avem produse rele sau bune. Uh, trebuie să ne asigurăm că sunt sigure și după aceea consumatorii decid dacă vor să le consume sau nu. 70% și aceasta este o cifră la nivel internațional între actorii implicați, în jur de 70% din îmbunătățirile de productivitate, deci o producție mai mare uh, cu aceleași mijloace de pornire, 70% dintr-o mai bună, dintr-o productivitate mai bună se bazează pe uh, material genetic mai bun deci, și găsiți probe în acest sens uh, peste tot, uh, nu trebuie să vin cu cifre suplimentare. În ceea ce privește noile tehnici de mulțire, fiecare dintre aceste tehnici trebuie să fie evaluată uh, în legătură cu propriile sale merite. Dacă poate fi utilizată, care sunt riscurile și dacă se decide să se utilizeze, atunci cum mai multe organizații ale fermierilor uh, sunt de acord cu acest lucru. Toți membrii noștri sunt de acord că trebuie să evaluăm noile tehnici de mulțire pe baza meritelor individuale și, bineînțeles, riscurilor individuale. Deci, uh, sunt foarte încrezător atunci când spun că știința corectă, știința sigură, are foarte mult de contribuit în sectorul agricol. Și dacă îmi dați voie, domnule președinte, să fac un uh, comentariu în legătură cu reprezentativitatea organizației noastre. Suntem o organizație de voluntari, nu e obligat nimeni să fie membru al Copa Cogeca sau al organizației noastre. Uh, membrii noștri sunt toți uh, voluntari, membrii noștri sunt, reprezintă multe sectoare de producție, multe științe în aproape toate statele membre și ce aș sublinia eu este că printre noi se numără 45 de uh, grupuri de lucru care acoperă aspectele legate de agricultură, acvacultură și silvicultură. Deci, uh, în munca noastră internă, Eh, poziția noastră în legătură cu neonicotinoizi. Am purtat eh, discuții extinse între organizațiile noastre, în special în ceea ce privește impactul asupra albinelor și culturilor și mediului. Deci sunt foarte încrezător atunci când spun că comunitatea europeană a fermierilor prin organizațiile noastre au trecut printr-o evaluare foarte aprofundată și au hotărât cum se poziționează în ceea ce privește neonicotinoizii, glifosatul sau orice alte substanțe pe care le discutăm. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Bart Stas. Am ah, cer scuze, Bart, uh, Caterina, cred că dorea să mai fac observație. Ați menționat uh, neonicotinoizii a fost un alt aspect uh, care m-a surprins la răspunsul dumneavoastră numărul 56. Pune, spuneți pe de o parte că sunteți de acord cu interzicerea acestor substanțe care ucid uh, albinele, însă pe de altă spuneți că dacă EFSA nu a făcut o asemenea recomandare, este o uh, decizie a Comisiei și a statelor membre și dumneavoastră insistați să se utilizeze aceste substanțe pentru care afecta uh, uh, care mm, supraviețuirea fermierilor. Nu prea înțeleg poziția dumneavoastră. Nu se poate am, nu se pot uh, urmări ambele obiective. Nu mi se pare logic Aș dori să deschid această întrebare și ca dumneavoastră să vă explicați poziția, pentru că în răspunsurile dumneavoastră nu văd o poziție foarte clară pe aceste aspecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Credem că este o chestiune centrală. În primul rând, există o diferență foarte clară între EFSA, Comisia Europeană și statele membre în ceea ce privește ceea ce se face. EFSA nu interzice nimic EFSA nu propune, propune nicio interdicție, face o evaluare de risc acolo unde consideră, cum ar fi în cazul neonicotinoizilor, că ar putea să existe un risc. Că ar putea să existe un risc pentru al, albine care nu poate să fie trecut cu vederea și trebuie să fie evaluat prin uh, măsuri de gestiune a riscului și asta face Comisia împreună cu statele membre. Deci trebuie să uh, separăm aceste elemente, de aceea susținem procesul de evaluare de risc și gestiune de risc. EFSA nu gestionează riscul. Rolul lor este să facă evaluarea riscului. În ceea ce privește neonicotinoizii, uh, neonicotinoidele în organizațiile noastre membre consideră, și asta am propus și comisiei în momentul evaluării, noi considerăm că putem uh, gestiona și reduce riscul eficient prin impunerea anumitor măsuri care să elimine anumite uh, riscuri uh, și pentru a păstra substanțele active pe piață pentru anumite utilizări, în special în culturile care nu înfloresc aceste culturi nu sunt atrăgătoare pentru uh, albine sau pentru mm, insecte polenizatoare. Deci, argumentul nostru pentru menținerea acestor neonicotinoizi este uh, în, în uh, utilizarea anumitor pe anumite semințe care nu vor fi atrăgătoare pentru albine sau pentru polinizatori. Deci, în evaluarea de risc, în cazul neonicotinoidelor, neonicotinoidelor am spus că riscul este poate să fie gestionat prin introducerea de noi măsuri, pentru că din perspectiva fermierilor ne interesează și pentru noi reducerea ex- expunerii fermierilor la aceste substanțe. Cred că acest lucru poate să clarifice diferența între diversele organisme și poziționarea noastră, însă, bineînțeles, dacă se constată că există un risc uh, extins uh, cu patru sau cinci elemente, întrebarea este dacă putem să facem ceva sau nu în ceea ce privește riscul în aplicarea produsului respectiv. Noi am considerat că evaluarea de risc a neonicotinoizilor era uh, negativă însă considerăm că se poate face ceva pentru o utilizare mai durabilă. Aceasta a fost poziția noastră și este o poziție uh, împărtășită larg în cadrul membrilor noștri. Uh, poziția nu este unanimă, ci aproape unanimă între membrii noștri. Merci, la parole est Bart Stas. Mulțumesc, Bart Stas. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mâine, în Belgia, încep vacanța, începe vacanța școlară și sunt uh, convins că în următoarele săptămâni foarte mulți uh, belgieni o să-și ia mașinile să meargă în sud, lângă dumneavoastră, acolo, domnule Andriu, sau în Spania, Italia. Și înainte, domnul Pesonen, um, trecut, după 100 de kilometri, trebuia să se oprească pentru că parbrizul mașinii era acoperit de insecte uh, lipite pe parbriz. În orice caz, acum mi se pare că lucrurile nu mai stau așa, sunt mult mai puține insecte. Există studii științifice care au fost publicate și care spun că declinul insectelor a ajuns la 75% în Germania, de exemplu. Dincolo avem în alte țări probleme cu păsările. O un pătrime din păsări au dispărut uh, în Franța. Totuși, aceste date sunt foarte interesante și e foarte dificil când citești aceste studii să nu te gândești că există o legătură cu pesticidele. Dumneavoastră, ca reprezentanți uh, a milioanelor de agricultori, ce părere aveți dumneavoastră de această problemă a declinului populațiilor de insecte, de păsări în diferite țări din Europa. Ce putem face pentru a inversa tendința și cum am putea să ne imaginăm o contribuție din partea membrilor dumneavoastră? Mulțumesc, domnule Pesonen, vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Sigur că noi um, urmărim toate aceste fenomene îndeaproape. În interesul nostru ar fi să menționăm biodiversitatea. Prin definiție, fermierii nu vor să aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător. Plecăm de la această premiză. Dar aș dori să subliniez și importanța pieții aici, pentru că agricultorii fac ceea ce se așteaptă piața să facă. Și atunci când e vorba, de exemplu, de insecte sau de păsări, am experimentat și eu exact opusul acestui fenomen. În farm, pe ferma mea, de exemplu, pe un câmp alăturat nu vreau să vorbesc de evidență științifică, e vorba de ferma mea proprie. Când m-am trezit odată în mai, față de mai anul trecut, nu aveam nicio pasăre din cauza um, înghețului uh, de acum un an, de exemplu. Probabil că au fost schimbări. Dar în această primăvară, când m-am trezit și am, am dus uh, pe câmp, aveam mii de, de păsări pe același câmp și ele căutau insecte, viermi, care erau acolo, normal, din moment ce ele veniseră în cantități atât de mari. Ceea ce vreau eu să vă demonstrez este că dificultatea pe care o avem noi, comunitatea fermierilor, este că nu putem să evaluăm un element fără celelalte, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, că dintr-o perspectivă științifică aveți nevoie de o situație pusă în context. Suntem absolut de acord că e nevoie de un context mai amplu iar elementele care ne interesează pe noi în Europa, mai ales în comunitatea de agricultori, este cum putem să producem uh, conform așteptărilor consumatorilor, mai ales atunci când e vorba de calitate și de prețul pe care îl așteaptă ei și să facem totuși agricultură sustenabilă. Nu avem de ales, trebuie să facem acest lucru așa, cu aceleași câmpuri, cu aceleași animale, cu aceleași insecte și aceleași culturi întrebarea pe care noi încercăm să o rezolvăm este ne trebuie instrumentele pentru ca acest lucru să devină viabil. Știți foarte bine că situația economică a agriculturii nu este neapărat cea mai simplă. Știți, mai ales, domnule președinte, dumneavoastră din Franța, dumneavoastră, avem agricultori care sunt disperați în zonele din care veniți dumneavoastră. Credeți-mă că noi nu dorim să ne distrugem mediul în care lucrăm, pentru că e vorba de mediul în care lucrează chiar ei, agricultorii pe care îi reprezentăm. Eu am trei copii, de exemplu, și trebuie să spun, ca om, ca reprezentant al dumneavoastră a comunității de agricultori, că aș prefera ca ai mei copii să mănânce ce fructe și legume care sunt produse în Europa după legislația europeană, decât să nu le mănânce. Pentru că eu cred că uh, îi va face mai sănătoși și probabil că ei vor trăi mai mult ca mine, cu 10-15 ani, sper eu. Eu zic că e foarte important să ținem cont de dorințele consumatorului și să țintim mereu produse de calitate și diverse dar trebuie să rămânem sustenabili și suntem gata să discutăm acest lucru cu dumneavoastră, cu partenerii noștri de formare și cu alte instituții, dar cum se poate face acest lucru fiabil? Eu asta este ceea ce vă rog, să ne ajutați să facem aceasta într-o manieră sustenabilă. Noi suntem foarte angajați față de Uniunea Europeană, față de uh, politica agricolă. Vă rog să ne susțineți pentru ca să avem o agricultură eficientă agricultura modernă are mai multe aspecte pozitive decât negative. Trăim mai mult, suntem mai sănătoși, copiii mei cu siguranță sunt mai sănătoși decât mine și sunt foarte mândru că politicile europene, politicile naționale și um, toate politicile în vigoare în domeniul agricol uh, pot să facă să beneficiem și noi de ele concret și să avem o viață mai sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bart Stas. Da. Mulțumesc, aveți dreptate. E vorba de prețuri, până la urmă e vorba de venituri care decurg din prețuri. Am o întrebare pentru ca să revin asupra ceea ce ați spus. Dumneavoastră ați vorbit de organizațiile pe care le reprezentați și ne-ați spus că avem 45 de grupuri de lucruri care, lucru care lucrează în domeniul agricol pe politica agricolă. Știm că în Statele Unite Există o cauză în fața curții din partea mai multor agricultori contra glifosatului, agricultori care au vaporizat uh, um, deci uh, glifozate și care se spune că ar exista cazuri de cancer uh, în, din cauza acestor substanțe. E un caz împotriva lui Monsanto eu îmi imaginez că există grupuri de lucru care se ocupă de sănătatea în agricultură și vreau să știu dacă aveți agricultori care au ajuns să fie confruntați cu aceeași situație, chiar dacă această situație nu este neapărat identică cu cea din America din cauza uh, partenerilor implicați. Vă rog. Da, sunt foarte bucuros să pot răspunde la această întrebare. Eu am uh, avut și eu cancer acum 10 ani, 11 ani și am supraviețuit acestei boli. Știu exact unde ne aflăm acum. Și de aceea sunt mai mult decât angajat să facem lucrurile mai bine. Nu trebuie să puneți la îndoială motivația mea sau a membrilor noștri. Avem milioane de agricultori în rândul uh, asociației noastre și ceea ce vreau eu să vă demonstrez este că acei 45, cele 45 de grupuri ne uităm la problemele pe care le avem din diferite perspective și încercăm să ținem cont de toate aspectele și încercăm să uh, avem tocmai o abordare cât mai sănătoasă. De aceea avem un grup de lucru pe fitosanitar, unul pe miere, altul pe furaje, altul pe îngrășăminte, pe tot felul de subiecte de actualitate. Și când am vorbit despre uh, neonicotinoide, am abordat uh, problema tot așa pe mai multe planuri și sunt cred, sute de oameni care au vrut să participe la acest grup de lucru. Sunt foarte convins că și acele îngrijorări au fost ascultate așa cum ar fi trebuit și eu mă voi lupta pentru uh, obiectivul uh, final, care este toată lumea să se poată exprima, toată lumea să poată să uh, își aducă îngrijorările. Să nu uitați că avem 70 de organizații membre naționale, 45 de grupuri de lucru. Ce putem face mai mult decât să adunăm toate aceste informații și să încercăm să găsim o soluție cumpătând toate pozițiile? Mulțumesc, președintele. Da, foarte interesantă dezbatere. Este interesată și pentru că intrarea pesticidelor pe piața agricolă a fost într-adevăr un moment în care lucrurile au început să evolueze Problema e îngrijorarea care a apărut acum. Agricultura pe piața internațională joacă un rol din ce în ce mai important, iar în numele competitivității este clar că trebuie să răspundem la întrebări la care nu trebuia să răspundem înainte. Am fost la într-o miziune în Brazilia, de exemplu, unde am văzut diferite culturi pe care le-am vizitat de uh, porumb modificat genetic, de soia modificat genetic um, și uh, sunt multe întrebări care au apărut atunci dacă evoluția modelului agricol este sustenabilă, în primul rând. După cum vedem, pesticidele sunt acum în inima problematicii la care trebuie să răspundem. Și întrebarea e până unde poți să mergi până în numele competitivității și în numele cărui indicatori, indicatorul social, indicatorul de sănătate, sunt mai multe ca dumneavoastră, așa cum faceți dumneavoastră cu agricultorii, încercați să găsiți care este limita exigențelor, exigențe care de multe ori vin de la cetățeni, dar nu numai, vin și de la partidele politice, de exemplu. Iar majoritatea dintre noi, uh, ceea ce vrem să facem aici este să descoperim dacă fenomenul liberalismului, dacă putem să-i spunem așa, n-a ajuns cumva la limita sa. Nu trebuie să intrăm într-o dezbatere filozofică, dar să ne uităm câți agricultori erau înainte, acum 50 de ani, și câți mai sunt acum, în numele a ce acționează, cum se gestionau teritoriile înainte, aveam întreprinderi familiale mai ales, cum se întâmplă acum, câți au mai rămas din ei acum, care sunt, câte locuri de muncă, de exemplu, a generat politica agricolă comună cum a schimbat organizarea teritorială. Sunt întrebări foarte interesante. Eu nu vreau să conclud cu aceasta, pentru că până la urmă e o deschidere spre ceea ce mai urmează de discutat, dar e clar că nu vom putea să găsim un răspuns la toate aceste întrebări să găsim un model anume, trebuie să dezvoltăm un model european care să fie totuși compatibil și cu cel internațional. Sunt multe îngrijorări și trebuie să răspundem la întrebarea dacă mai suntem competitivi la ora actuală față de modelele agricole cum ar fi ale Mercosurului, ale Braziliei în mod particular, Australia, Noua Zeelandă. Uh, și poate că unele țări vor fi în Europa competitive mai mult timp, dar unele nu vor mai fi și întrebarea e până unde poți, în numele concentrării, să ridici uh, ștacheta competitivității. Sunt întrebări de care nu vom putea să scăpăm în următoarele luni, pentru că nu e vorba de o miză agricolă imediată, e vorba de o strategie pe termen mediu și lung unde trebuie noi să ne punem o întrebare, zic eu, și de aceea mă interesează foarte mult că am discutat despre pesticide, este care model e bun, care e strategia pe care trebuie să o definim la nivel european. Iar uh, raportul de la sfârșitul anului va trebui să includă toate aceste responsabilități pe care le-am auzit aici și care consideră până la urmă viitorul, sănătatea uh, uh, omenirii nu? care este confruntată cu aceste probleme. Vom avea ocazia și pe viitor să mai discutăm despre acest subiect. Oricum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, pentru răspunsurile pe care le-ați dat, de calitatea analizei pe care am auzit-o aici și pot să vă spun că așa o întâlnire ne duce mai departe în activitatea noastră colectivă pentru care ne-am angajat și n-am niciun dubiu că împreună putem să facem propuneri concrete uh, într-un raport care sper eu se va vota în decembrie 2018 în interesul comun a celor 500 de milioane de europeni pe care îi reprezentăm fiecare în funcțiile pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit, mulțumesc și deputaților, mulțumesc celor care au rămas până la sfârșit. Este un exercițiu dificil și pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Credeți-mă că nu e ușor să te supui la aceste, um, aceste schimburi, dar ne bucurăm foarte mult că ați venit și uh, sperăm ca um, pe toți agricultorii pe care îi reprezentați să fi simțit că îi reprezentați așa cum își doresc. Mulțumim și interpreților, spune președintele, în mod amabil, care au reușit să rămână până la sfârșit uh, și să ne acompanieze în lucrările noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru apreciere, mulțumim foarte mult pentru mulțumirile noastre.